Good afternoon, colleagues. I'm going to make a prompt start because we have a very tight um, Bună ziua, dragi colegi! Avem un program de lucru încărcat în această dupămasă, subiecte mai delicate de asemenea, așa că aș începe imediat cu anunțurile președintelui. Interpretarea în malteză, croată și gaelică nu o avem astăzi, la colonator am avut niște recomandări și este un lucru important pe care îți doriți să-l ascultați cu atenție. E vorba de nota din 23 octombrie, feedback-ul respectiv. E vorba de o procedură. Verzii au cerut un vot cu apel uh, nominal la uh, decizia coronatorilor să nu se organizeze o ședință sau o întâlnire în Ungaria, în ciuda faptului că s-a pus asta pe ordinea de zi de pe 23 octombrie. Votul respectiv avea loc uh, la 17.45 și mai avem și alte voturi, bineînțeles, în acel moment. Deci, uh, comisia noastră a preluat și această recomandare a coordonatorilor pe lângă celelalte, apoi calendarul ședințelor libe pe 2018, aprobare, dacă nu sunt obiecțiuni, este aprobat. Apoi actul de punere aplicare, acte delegate pe 26 octombrie. Parlamentul a, trimit, a primit un proiect de decizie uh, pentru uh, actele de uh, punere în aplicare ale Comisiei în ceea ce privește programul de lucru 2018 și finanțarea inițiativei Drepturi, Egalitate, Cetățenie. Este vorba de un regulament din 2013 care stabilește programul Cetățenie, Egalitate, Drepturi pe perioada 2014-2020. Uh, acest act de punere în aplicare a fost uh, transmis tuturor membrilor LIBE prin comitologie newsletter pe 27 și am avut și un deadline. Uh, pentru obiecțiuni care a fost propus și dacă există astfel de obiecțiuni, vă rog frumos, dragi colegi, să spuneți asta. Pe 27 octombrie, Parlamentul European a primit uh, un uh, regulament de act delegat în ceea ce privește punerea Etiopiei pe lista de țări terțe de risc înalt, conform anexei punctul 1. Este vorba de directiva care vizează spălarea de bani sau finanțarea terorismului. Acest act delegat a fost comunicat membrilor conform uh, procedurii ca și data limită pentru obiecțiuni. Perioada de evaluare este uh, de o lună, care se poate prelungi cu încă o lună. În orice caz, aveți până pe 15 noiembrie să ridicați orice obiecțiune. În acest sens, iar încă o dată, votul electronic, v-am spus, are loc la 17.45. Pregătiți-vă cartelele de vot, vă rog frumos. Dragi colegi, ajungem la punctul 3 uh, de fapt, primul punct de pe ordinea de zi este vorba de scutul vieții private, Privacy Shield, prima evaluare anuală. Uh, am fi dorit să avem comisara Iorova astăzi cu noi, însă coordonatorii uh, au avut o altă opinie și oricum doamna Iorova nu era uh, liberă. În sfârșit, uh, coordonatorii și-au dorit să păstrăm calendarul extrem de strâns pe care ni l-am propus pentru această prima evaluare anuală. anuală și, bineînțeles, că dorim ca Comisia să ne țină la curent cu ce se întâmplă, iar noi putem să punem întrebările care se impun Comisiei și de Uh, avem reprezentanți de la uh, Task Force-ul specializat, de la Comisie, ca să ne spună ce se întâmplă cu această inițiativă, cu uh, acea evaluare anuală. Știți bine că Comisia recent și-a publicat uh, propriile concluzii, le-ați primit prin e-meetings și, de asemenea, autoritatea prin protecția vieții private și va publica propriile concluzii la sfârșitul lui decembrie. Haideți uh, să, vedem ce spune Comisia și apoi rog pe membrii noștri să reacționeze pe marginea acestui subiect, să pună întrebări dacă uh, este cazul, să facă alte comentarii și așa mai departe. Doamnă Tina Steele, puteți să luați cuvântul. 10-15 minute, vă rog, nu mai mult. Mulțumesc foarte mult, stimați membri. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici ca să discutăm împreună raportul uh, Comisiei în ceea ce privește prima inițiativă legată de protejarea vieții private și știți bine că Curtea de Justiție s-a exprimat în acest uh, sens. Este vorba și de o obligație de uh, um, evaluare conform regulamentului general. Comisia are deci această obligație ca să vedem uh, stăm în ce privește conformitatea. Um, iar anual, um, evaluarea anuală este foarte importantă pentru continuarea acestui cadru și luăm în serios această sarcină de monitorizare și raportul acesta este rezultatul unui proces foarte complex și foarte complex și vreau să vă spun că um, n-am început acest proces în septembrie în Washington, ci ne-am pregătit mult mai în amont, adunând o serie de surse, am discutat cu toate părțile interesante, organizații, firme și așa mai departe, ca să vedem cum funcționează acest sistem și cum uh, s-au prezentat autoritățile. Am discutat și cu alte părți interesate, inclusiv cu o delegație din partea Comisiei dumneavoastră care s-a deplasat în Statele Unite în iulie și de asemenea am primit informații relevante, pertinente de la autoritățile americane. Vreau să vă spun că această evaluare anuală s-a desfășurat strâns uh, legat uh, de uh, autoritățile de protecție a vieții private. Ne-am întâlnit de mai multe ori înainte de întâlnirea din septembrie pentru a analiza informațiile pregătite și pentru a ne pregăti așa cum se cuvine. Reprezentanții aceștia au mers și la Washington, contribuind foarte mult la uh, acele întâlniri cu întrebări, cu comentarii. Mulțumit acestei pregătiri intense, avem uh, deci o primă evaluare anuală, un exercițiu cât se poate de uh, pertinent. Asta a fost recunoscut și de către partea americană, care a spus că este important să facem un astfel de exercițiu de dragul continuității acestui proces. Uh, Nivelul de participare și de angajament uh, al autorităților americane a fost mare uh, în acest proces, chiar fără precedent. Reprezentanți uh, la cel mai înalt nivel al autorităților au participat cu sarcini administrative pe partea guvernamentală și comercială din mai multe entități, inclusiv de la serviciile secrete de informații de la, de la Ministerul Comerțului și din partea Comitetului uh, de Supraveghere a Vieții uh, Private, printre altele. Am discutat, uh, bineînțeles, o serie de aspecte legate de implementarea acestui program. Noi am fost din partea DJ Justice reprezentanți, dar și din partea grupului de lucru 29, articolul 29, și am avut astfel un schimb de opinii foarte bun cu partea americană. După ce am evaluat ordinea de zi, am avut uh, o parte de prezentare și apoi o sesiune destul de lungă de întrebări și răspunsuri care s-au uh, succedat între cele două exerciții. Deci n-a fost un exercițiu uh, rigid, formalizat, ci ceva mult mai dinamic. Asta se reflectă și în raport, cum este vorba de primul exercițiu de evaluare anuală. Cred că asta reprezintă un precedent semnificativ pentru viitor în, uh, pe, pe fond și uh, ca și formă. Aș ajunge acum pur și simplu la concluziile acestei evaluări. Ce privește partea comercială, considerăm că acest sistem funcționează bine. Autoritățile americane uh, au pus pe picioare un mecanism și instrumente, așa cum am convenit anul trecut. Acestea acoperă o serie întreagă de subiecte care izvorăsc din uh, alinierea acestor companii la acest uh, proces, cum ar fi conformitatea, um, probleme legate de mecanismul de plângeri, de făgubiri și așa mai departe. Mai bine de 2400 de companii s-au alăturat acestui sistem, inclusiv filiale uh, americane, dar și companii mari europene. În acest an de tranziție este important de spus că multe pe partea americană s-au concentrat pe uh, tot ce înseamnă proceduri de certificare și salutăm faptul că, în comparație cu vechiul sistem Safe Harbor, astăzi Ministerul uh, Comerțului din Statele Unite a făcut o evaluare reală pentru a vedea dacă companiile au, îndeplinesc cerințele de certificare. Însă, pe viitor, sperăm că va fi un accent mai mare pus pe supraveghere, pe control și astfel raportul conține o serie de recomandări în acest sens, mai ales în ceea ce privește ceea ce înseamnă monitorizarea conformității de către de Ministerul Comerțului în Statele Unite după acordarea certificatului. Ceea ce privește datele personale, trebuie spus și subliniat că noua administrație americană confirmă angajamentul uh, luat de către administrația din timpul lui Obama și ni s-a spus, ni s-a dat asigurări cum uh, că PPD 28 și implementarea acestuia va fi în continuare uh, în atenția administrației actuale. Trebuie reamintit în acest sens că protecția sistemului PPD-28 se aplică tuturor activităților de uh, informații din Statele Unite, indiferent de temeiurile juridice care sunt invocate. Explicațiile pe care le-am primit în timpul acestui exercițiu de evaluare eh, anuală au confirmat de asemenea ceea ce credusem noi în momentul în care s-a luat eh, decizia de adecvare. Orice acces de către autoritățile americane mm, a unor date personale care au fost eh, transferate din Europa către Statele Unite din motive comerciale trebuie să fie un exercițiu uh, țintit, uh, însoțit fie prin scrisoarea de National Security, prin de, fie prin altă procedură care vizează, de pildă, uh, adresa e-mail. Nu e vorba numai de o cerință legală, ci este și ceva care se resimte pe teren, în practică, așa cum a spus în raportul nostru, atât uh, com, procedura țintită pentru toți cei care lucrează în serviciile de informații, și uh, alte dovezi empirice care au fost uh, discutate spun că colectarea și folosirea subsecventă acestor date nu are loc uh, în mod generalizat și fără discernământ. Bineînțeles că trebuie să ne menținem vigilență, să monitorizăm în continuare evoluțiile ulterioare. Cu alte cuvinte, bineînțeles că munca noastră nu se încheie odată cu publicarea acestui raport și asta vizează mai cu seamă 702 uh, sau actul Pfizer for Intelligence Act pe care l-am mai menționat, așa cum știți probabil. Congresul American dezbate actualmente reautorizarea uh, din cadrul uh, acestui act uh, cu numărul 702, care de fapt uh, vizează funcționarea comunității din servicii de informații. Să profităm de această ocazie pentru a sublinia importanța respectării PP28 ce privește datele neamericane. Ar fi foarte bine ca și dumneavoastră să transmiteți aceleași mesaje în momentul în care intrați în contact cu membrii ai Congresului American. În sfârșit, uh, care ar fi poziția ombudsmanului în acest dosar? A fost una dintre marile probleme care s-a desprins uh, Uh, în timpul misiunii sau vizitei dumneavoastră de la Libe în luna iulie în Statele Unite, așa cum știți, multe dintre numirile din uh, administrația americană după venirea lui Trump ca președinte au fost destul de lente ca și proces și asta a influențat uh, mersul lucrurilor și Statele Unite și în Europa, iar obuzmanul se poate manifesta uh, în orice moment în care se depune formal o plângere de partea europeană. Între timp, o serie de proceduri au fost create pentru a garanta dependența acestui ombudsman și pentru a organiza cooperarea persoanei respective independente Um, cu um, celelalte organisme de care primesc uh, plângerile și Ombudsmanul și grupul articolului 29 au conlucrat în ultimul an pentru a vedea ce sistem ar fi depus în aplicare în ce privește plângerile și e foarte bună această cooperare, însă în raportul nostru îndemnăm administrația americană să numească totuși o persoană specială, în acest sens un ombudsman, uh, pentru ca să arate uh, angajamentul său politic continuu în acest uh, proces. Așa cum se vede din raport, avem cam aceleași concluzie și când vine vorba uh, de alte eh, persoane care încă nu figurează sau nu au fost numite în uh, comitetul care supraveghează tot ce înseamnă uh, viața privată și, în general, procesul acesta, acest scut al vieții private trebuie să fie bine implementat. Dacă lucrurile nu se vor uh, redresa acolo unde am pus noi degetul pe rană, atunci putem să spunem că am clădit ceva pe nisipuri mișcătoare și atunci, bineînțeles, comisia va trage concluziile care se impun după o evaluare uh, așa cum trebuie. Vreau să spun în concluzie că, după părerea noastră, acest proces de revizuire a fost un exemplu foarte bun de cooperare în cadrul Uniunii Europene. Parlamentul European, European și-a dus propria contribuție, a avut o rezoluție, printre altele, în aprilie anul trecut și de la Comisia Libe uh, au fost întâlniri cu omologii de la Congresul American în iulie și aceste conlucrări trebuie să continue, aceste mesaje trebuie să fie în continuare transmise către partea americană. Asta ne ajută și pe noi și ne-a ajutat în procesul de evaluare. De asemenea, uh, lucrăm foarte strâns cu autoritățile uh, de punere uh, în aplicare, care au și participat la acest exercițiu și își fac propria evaluare, dar și cu autoritatea de ce privește protecția vieții private. Așa cum s-a spus, iată un exemplu pozitiv de bună conlucrare în cadrul echipei europene. În concluzie, vreau să vă spun că aștept cu nerăbdare acest să primesc întrebări și bineînțeles că îmi doresc ca această cooperare să continue. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vroiam să ascultăm coordonatorii, dar unii nu sunt aici, așa că o să trecem direct în lista. Colegilor, aș vrea să le spun să respecte cele două minute pentru că avem următorul punct de pe ordinea de zi la ora 4 și deci poate dacă mai avem timp mai accept întrebări suplimentare. Aș vrea să ascultăm însă și răspunsul la întrebări, deci în ordinea în care oamenii au cerut cuvântul, o să dau cuvântul mai întâi domnului Boni. Mulțumesc foarte mult și mulțumim foarte mult pentru toate eforturile pe care le-ați făcut pentru introducerea scutului de confidențialitate și pentru a pregăti revizuirea sa. Cred că este o structură foarte utilă și recomandările de asemenea sunt foarte utile și ar fi foarte util să continuăm în aceeași direcție. Aș dori să spun ceva despre aceste recomandări. În primul rând, conștientizarea asupra posibilității de a proteja persoanele în Uniunea Europeană e un lucru extrem de important cum putem împreună cu Comisia Europeană să creștem această conștientizare asupra subiectului respectiv, dând mai multe informații cetățeanului european despre cum se poate proteja. Apoi aș dori să știu cum evaluați dumneavoastră posibilitatea de a de a numi uh, mediatorul cu privire la scutul de confidențialitate, pentru că este vorba de o recomandare pe care ar trebui să o facă autoritățile uh, din America, însă în același timp se spune că în structura scutului este necesar un astfel de for. Cum s-ar putea, deci, face acest lucru. Apoi, vreau să vă întreb cum evaluează dumneavoastră situația care nu este atât de bună pentru noi ca cetățeni în Uniunea Europeană, în care există informații despre companii americane care prezintă uh, aceste informații despre certificări în mod public, dar procesul nu s-a finalizat, deci ei nu au ajuns încă pe lista aprobată nu fac încă parte din scutul de confidențialitate, deci trebuie să încercăm să facem presiune asupra colegilor din SUA și asupra companiilor respective să nu abuzeze de um, utilizatorii europeni. Și ultimul punct uh, este referit, uh, se referă la ceea ce ați menționat dumneavoastră la ultimul punct de asemenea în prezentare și anume problema reautorizării secțiunii 721 și actul FISA. Vreau să știu cum uh, evaluați dumneavoastră direcția în care se va merge și cum uh, va fi aceasta completată sau care va fi, mai bine zis, ultimul, uh, ultima soluție. În legătură cu um, libertățile civile și sfera privată și membrii din comisia uh, care face parte din procedura de arbitraj, aș vrea să știu ce părere aveți și despre aceasta. E clar că noi facem eforturi foarte mari, dar nu e foarte ușor să facem presiune asupra colegilor din SUA. Lucrurile au început să se miște, dar mai sunt foarte multe semne de întrebare. Mulțumesc! O să încerc, vă rog, să... O să vă rog încă o dată să respectați cele două minute. Doamna Zipel are cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră pe care nu am putut să o ascult uh, în întregime. Ascultând însă ceea ce ați prezentat, mi-am amintit și de raportul pe care l-am citit și de dezbaterile pe care le-am avut despre Safe Harbor. În momentul acela, mai mulți ani am primit critici, Comisia a venit cu un raport anual de evaluare. Da, într-adevăr, sunt anumite probleme, dar se fac progrese, lucrurile se îmbunătățesc și în final a fost nevoie de o sentință a curții pentru a putea să se calmeze lucrurile. Dacă mergem mai în detaliu în raport, vedem că aceleași probleme pe care le-am avut la Safe Harbor continuă acum cu scutul de confidențialitate. De exemplu, atunci când e vorba de uh, o situație în care întreprinderile, unele dintre ele, pretind că sunt parte din scutul de confidențialitate, dar nu s-au subscris niciodată sau uh, au fost verificate, dar nu li s-a dat încă aprobarea și folosesc deja o certificare fictivă pe pagina lor de internet sau atunci când e vorba de controlurile regulate. Uh, vedem aceleași probleme pe care le-am avut ani de zile cu Safe Harbor. Deci vreau să vă întreb ce vă face să credeți că vom putea cu adevărat să facem progres în domeniu, care sunt planurile dumneavoastră ale Comisiei Europene și dacă aveți vreo indicație concretă din partea părții americane în ce măsură vor lucra în direcția aceasta. Despre celelalte puncte care au fost menționate, despre mediator, de exemplu, sau despre uh, Uh, autoritățile de soluționare alternativă a conflictului, SAL și uh, PSAD-uri, autoritățile internaționale pentru protecția datelor. E clar că nu avem încă destule persoane care să fie numite în aceste autorități. Și, deși am semnalat acum câteva luni problema, în continuare avem aceleași lipsuri la posturile respective și vreau să știu dacă aveți vreo informație din partea americană în ce direcție vor îmbunătăți această situație, cum vor finaliza ei uh, lucrurile, pentru că n-aș vrea să stăm aici peste un an și să avem exact aceleași probleme și să discutăm despre ele. Mulțumesc. Doamna Indvelt are cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc. Mulțumesc, doamna Astola, pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Ca și doamna Zipăl, însă eu nu sunt foarte liniștită și nici impresionată de ceea ce se întâmplă, pentru că mi-amintește foarte mult de dezbaterile pe care le-am avut la Safe Harbor. Trebuie să spunem că vorbim despre raport și de implementarea unui acord la care eu în continuare cred că nu este încă sigur că va fi, putea fi implementat. Chiar dacă implementarea în sine este finalizată, nu sunt sigură că această um, interpretare va putea să fie validată de către curte. Însă, foarte multe um, garanții nu au fost puse în aplicare. Ziceți că v-ați întâlnit din, uh, cu um, bordurile de uh, protecția datelor, dar numai că acestea nu sunt încă formate decât dintr-o singură persoană numită de către domnul Trump. Sau de când noua administrație este în uh, um, preia și ea aceeași situație, dar spuneți că este foarte, foarte înceată numirea persoanelor. Păi este foarte îngrijorător ceea ce se întâmplă. Da, înțeleg că sunt foarte ocupați, înțeleg de ce nu e o prioritate, dar totuși nu e o explicație. Ați spus că sperați că um, reautorizarea Asal 2, de exemplu, ar fi o oportunitate unică de a îmbunătăți um, protecția sferei private în FAISA. Mi se pare că nu vorbim exact de șansele reale să se întâmple așa ceva în cadrul administrației actuale. Avem de-a face acum cu un uh, angajament luat uh, însă numai cu jumătate de gură de către autorități care se bazează pe fapte alternative. Care este protecția pe care o oferă până la urmă scutul cetățenilor? Sunt foarte puține plângeri, ați spus. Eu, în primul rând, nu cred că știe multă lume despre existența unei proceduri de plângeri și um, nici nu știu uh, cum ar putea să afle mai multe. Dacă nu există un mediator la care să se poată plânge, procedura de plângeri nu o să funcționeze niciodată, pentru că cum să te plângi de ceva pe care nici măcar nu-l cunoști? Așadar, eu în continuare cred că actuala, actuala structură nu este rezistentă și, și cu atât mai puțin mi se pare și că Parlamentul European, care dumneavoastră ziceți că ar trebui să susțină rugămințile pe care le adresați dumneavoastră autorității americane, nu cred că acesta este ceea ce dorim. Eu cred că comisia este cea pe care se bazează oamenii pentru ca să verifice punerea în aplicare a legilor și comisia în multe domenii nu a făcut acest lucru. Deci nu veniți la noi să ne cereți susținerea, ci faceți ce trebuie să facă comisia pentru a proteja drepturile cetățenilor. Mulțumesc, domnul Fos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și dumneavoastră, doamna Astola Mulțumim și dumneavoastră, doamna Astola, pentru contribuția dumneavoastră. Mi se pare deja foarte bine ce se întâmplă acum, pentru că la verificarea acordului Safe Harbor lucrurile nu s-au întâmplat atât de conform calendarului. E bine că se face revizuirea acum la scut. Aveți interpretare? Deci ideea a fost ca de la lucrurile pe care le-am văzut că n-au mers foarte bine la Pearl Harbor, la uh, Safe Harbor, să reușim să uh, corectăm ceva. În ceea ce privește protecția datelor și discuțiile pe care le purtăm cu uh, SUA, eu zic că um, noi am contribuit totuși la o schimbare a atitudinii. Măcar la nivel politic lucrurile s-au înțeles. Ceea ce nu este însă neapărat foarte bine este că mediatorul nu este o persoană um, numită pe post, ci este doar un interimar. Lucrurile merg cât de cât, dar sigur că nu are niciun sens să avem numai persoane interimare care nu își asumă, de fapt, cu angajament postul și nu se ocupă așa cum ar trebui. Ceea ce aș vrea să știu eu este dacă între timp există cazuri de plângeri pe baza cărora s-ar putea evalua întreaga construcție. Există cazuri deja în care s-a folosit o cale de plângere care să poată să fie înțeleasă de la început la sfârșit și pe care să ne permită să vedem dacă există lacune la care să lucrăm? Și apoi, se mai pune și întrebarea care sunt îmbunătățirile concrete pe care le deducem din uh, lacunele existente. E păcat că întreaga administrație Trump încă nu a reușit să ocupe toate posturile și că nu va face aceasta nici până la sfârșitul anului. Eu am senzația însă că trebuie să mai clarificăm ceva importanța unui uh, transfer de date în domeniul transatlantic între UE și SUA nu poate să fie făcută cum trebuie dacă nu se ocupă posturile pentru aceste funcții. E clar că dacă s-ar întrerupe comunicarea, ar fi foarte grav și deci trebuie să înțelegem cât de urgentă este și cât de importantă este procedura de transfer de date și deci să se ia măsurile care trebuie și de partea americană. Însă pentru mine ce m-ar interesa este dacă există cazuri de plângeri și care sunt îmbunătățirile pe care le vedeți sau le întrevedeți. Mulțumesc! Mulțumesc și în final, doamna Sargentini, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi vorbi foarte pe scurt. Colegii au spus deja lucruri pe care eu doream să le menționez. În primul rând, mediatorul sau uh, așa zisul mediator sau autoritate de mediere din SUA este o persoană care le-a spus colegilor care au vizitat-o că nu este destul de conștientă de situația despre care vorbim. Colegii au vorbit de faptul că pe clopul nu este încă nu este ocupat um, și deci că pe partea cealaltă a Atlanticului nu există încă destul uh, marjă de manevră pentru plângeri sau recurs din partea cetățenilor. Safe Harbor se baza pe încredere reciprocă. S-a văzut că nu există destulă din acest uh, destulă încredere. Știm că a fost înlocuit, dar știm și că curtea irlandeză, de exemplu, este acum pe cale să dea sentința în așa fel încât să se poată face recurs la Luxemburg. Iar Curtea Supremă de la, din Irlanda a trimis mai departe întrebări la Luxemburg, tocmai pentru ca să se vadă care este dreptatea în anumite cazuri de actualitate. Întrebarea e dacă nu cumva se va întâmpla și cu acest scut de confidențialitate, la fel ca cu Safe Harbor, se va destrăma. Până la urmă e vorba de chestiuni estetice. Între timp nu s-a schimbat nimic la cetățenii europeni și la nimic nu s-a schimbat nici în comportamentul uh, industriei uh, tehnologiei care folosește datele cetățenilor europeni. Așadar, verzi, noi suntem foarte îngrijorați și nu ne-am dorit o nouă cosmetizare uh, a unui nou safe harbor, fără să există o schimbare cu adevărat uh, pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aceasta încheie lista vorbitorilor și acum o să vă dau... Uh, o să vă pun și eu o întrebare, dacă îmi permiteți. Dacă puteți, eventual, după ce răspundeți colegilor, să-mi răspundeți și la întrebarea dacă Comisia se uită la lacunele de implementare a legii. Dacă, de exemplu, eu trimis, uh, îmi trimit informații la Facebook, care este situația legală în ceea ce privește accesul la aceste date? Ce face Comisia pentru a investiga situația de punere în, de aplicare a legii în cazul transmiterii de informații în uh, aceste, pe aceste medii? Apoi aș mai vrea să vă pun și o întrebare generală. Vreau să știu cu ce ameliorează scutul de confidențialitate situația existentă în Safe Harbor. Avem puțin timp ca să ne puteți răspunde mai amplu. Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări, unele dintre ele generale, altele mai concrete. O să încep cu cele generale, dacă e vorba de o a doua versiune a lui Safe Harbor aici. Când am lucrat pe scutul de confidențialitate la comisie, ne-am uitat sigur la mm, procedura Safe Harbor și am analizat situația legislației americane în legătură cu accesul la date am avut o, tabel de, uh, de la Safe Harbor pe care l-am aplicat și considerăm că în pregătirile pentru Safe Harbor deja răspunsesem la multe întrebări. Eu nu sunt de acord că e vorba de același lucru, dar aici uh, am făcut o remarcă doar generală. Apoi aș vrea să vă pun și alte întrebări uh, care vor fi mai concrete să vă răspund la alte întrebări. În ceea ce privește conștientizarea, da, cu siguranță că lucrăm deja uh, cu privire la um, conștientizarea cu privire la sistemul acesta. E clar că atunci când persoanele înțeleg care sunt drepturile lor, ei vor înțelege că e o problemă cu datele care pleacă din uh, Europa către SUA și sper ca toată problema confidențialității să devină mai clară. Avem o posibilitate apoi să um, clarificăm anumite lucruri și autoritățile naționale pentru protecția datelor, APD-urile, sunt cele care trebuie să se ocupe mai ales de subiect. Există un ghid deja pentru ca să le ajute. Deci combinația punerii în aplicare a um, regulilor de privatizare și uh, cu uh, conștientizarea APD-urilor va merge, funcționa. În legătură cu mediatorul, e o decizie care trebuie luată de către guvernul uh, american. Noi putem să facem presiune asupra lor, am făcut acest lucru deja, dar am tot spus de asemenea și că e un subiect de actualitate și Parlamentul a spus-o și când am revizuit Documentul a fost pentru noi un lucru esențial. În același timp, am primit mai multe asigurări despre procedurile care au fost uh, puse în aplicare, deci chiar și mediatorul ca atare poate să <coughs> acționeze deja. Poate acționa împreună cu APD-urile din Europa, iar aceste autorități de protecție a datelor le permit cetățenilor și să depună plângeri. E foarte important și ce am auzit despre cooperarea cu inspectorii generali la nivelul uh, diferiți, diferitelor autorități. Desigur că putem spune că un funcționar vorbește despre cu un subiect ca acesta cu alt funcționar omolog al său, lucrurile nu sunt uh, similare, dar eu cred că oamenii, inspectorii generali au fost extrem de, de um, serioși de cât vorbeau despre cât de important este să intre informația obiectiv în serviciile de informare și că vor colabora cu mediatorul, ne-au explicat și diferitele proceduri. În legătură cu certificarea <coughs> și cu faptul că au existat companii care uh, au afișat logo-ul scutului de confidențialitate, deși nu terminaseră procedura de certificare. Noi am spus clar că nu trebuie să existe o discrepanță între site-ul web al unei companii și lista de companii certificate care este de găsit pe site-ul Departamentului de Comerț din SUA. Însă vreau să vă spun că sunt lucruri diferite una este să spui că ești o companie care deține scutul de confidențialitate fără să fii aplicat pentru certificare. Sigur că există astfel de cazuri. Ei au înțeles îngrijorările noastre în legătură cu discrepanța respectivă și sper ca lucrurile să se schimbe. Există o procedură care se aplică deja. Nu e vorba de o procedură Um, oarecare, ci o procedură IT, de asemenea, cu care se lucrează. Însă, după cum știți, sistemul funcționează și ceea ce trebuie făcut în următorii ani este să fim proactiv în monitorizare. Acum, desigur că oamenii sunt puțin depășiți de procedura de certificare. În legătură cu procedura 702, dacă știm ce se va întâmpla cu ea, eu aș spune că nu alunecăm înapoi. În niciun caz, noi nu credem că SUA alunecă înapoi în ea. Însă am înțeles că 702 va fi păstrată și apoi mi-a spus întrebarea dacă uh, pe pd ul 28 va fi păstrat, dacă garanțiile care le aveam aici vor fi păstrate. Nu putem încă să spunem, dar ar fi un lucru bun în legătură de, cu clubul așa numit pe COP. Am uh, avut, am primit o prezentare foarte serioasă din partea unui uh, membru, care este unul din puținii rămași acolo, și doamna respectivă ne-a spus că deși este singurul membru, toată activitatea care s-a depus înainte este pierdută activitatea începută din primăvară, din cauza cvorumului. Ei ce nu pot face acum este să înceapă o nouă inițiativă. Iar președintele Trump a numit președintele autorității, ceea ce însă mai necesită și aprobarea Senatului. Eu înțeleg că lucrurile merg înainte, dar merg încet. Apoi, dacă avem aceleași probleme ca în Safe Harbor – am răspuns, cred, parțial deja la întrebarea dacă o companie pretinde că are scutul de confidențialitate. Spunem și în recomandări că trebuie ca toată lumea să fie mai proactivă. Acum, eu cred că diferitele mecanisme care ar putea să se aplice aici, în lumea IT, ne permit să verificăm dacă există companii care abuzează de scutul de confidențialitate fără să fie aplicat pentru uh, înregistrarea în program. Aici nu mai știu ce am scris, nu mai îmi recunosc scrisul. I guess it was about how, uh, how we can believe. Da, cred că a fost o întrebare în privința poziției Statelor uh, Unite de data aceasta și dacă va fi diferită față de acordul privind sfera de securitate. Uh, Eu cred că până la urmă toată această hotărâre se întemeiază pe sfera de securitate. Deci, practic înseamnă că tot acest dialog pe care îl avem cu oficialii americani la nivel înalt arată clar că există o recunoaștere din partea lor, cum că dacă nu funcționează scutul de confidențialitate, le putem uh, cere uh, să se implice mai mult. Dacă ar fi vorba despre o decizie consolidată în ceea ce privește afacerea Șremsei, bine, e de văzut ce fac uh, Statele Unite, însă noi avem impresia că sunt serioși în această privință. În ceea ce privește Consiliul de Supraveghere a Vieții Private și Libertății Civile, aveți dreptate. Acum, în privința numirilor, da, au fost numeroase numirile. Uh, totuși, rămân 500 de posturi uh, importante care încă nu sunt ocupate dar la, de, mai ales la Departamentul de Stat, de fapt, situația este destul de dificilă și um, tocmai asta ne doare pe noi, aș spune. Oricum, noi uh, putem să cerem în continuare acest lucru. În ceea ce privește 702, Congresul trebuie să se pronunțe. Mm, încă nu există plângeri uh, la ombudsman Așadar, noi am cerut, de fapt, foarte clar să știm care sunt procedurile pentru a vedea dacă până la urmă e posibil să se prelucreze o plângere sau nu. V-am spus că structurile și mecanismele există, la fel cum există și aceste practici de cooperare cu inspectorii generali. Dar plângeri propriu-zise deocamdată nu există ca să putem vedea cum funcționează acest mecanism. Dacă se văd îmbunătățiri tangibile în privința situației uh, numirii ombudsmanului, a mediatorului, mai mult decât ce am spus deja nu prea pot zice. Eu nu cred că Statele Unite nu recunosc importanța fluxului de date, nici de cum. <clears throat> S-au făcut foarte multe lucruri importante în ceea ce privește monitorizarea, administrarea, punerea în aplicare. Practic este o dovadă a importanței acordate și de contrapartida americană acestei chestiuni a fluxului de date. În ceea ce privește Schrems, da, e o chestie, uh, este o chestiune care are de-a face cu garanțiile Uh, în privința accesului guvernului la date. Apoi a mai fost o întrebare în privința autorităților de aplicare a legii. Information, so if you send it to, say I send it to UK, Facebook, US, Facebook picks it up, um, US authorities have access. What are our safeguards? Is the Commission oh. also looking? Președintele, din păcate, nu vorbește în microfon. So I was merely asking. Okay. Okay. yes, please. Yeah, um, so maybe I can, can... Da, dacă îmi permiteți, aș spune și eu câteva cuvinte. Am analizat chiar în amănunțime în luna iulie uh, această chestiune ca urmare a discuțiilor avute cu Departamentul de Justiție american. Evident, s-a discutat despre limitări în ceea ce privește cerințele de mandat, <clears throat> uh, cerințele încrucișate pe anumiți suspecți și căile de atac pe care le avem la dispoziție. Ei bine, noi credem că acestea sunt în, întru totul în conformitate cu uh, criteriul de proporționalitate ce trebuie aplicat în acest context. lucru care de altfel s-a și confirmat de-a lungul timpului în acest an, pentru că s-au marcat îmbunătățiri, una dintre care este chiar recentă, și anume folosirea ordinelor GAC a scăzut în intensitate, când uh, companiile primesc o cerere de punere la dispoziție de date și informații, este posibil ca acestor întreprinderi să li se ceară să nu informeze și persoanele respective din rațiuni de securitate. S-a publicat un uh, ghid în această privință care limitează practic uh, posibilitatea de a face recurs la aceste cerințe Practic e vorba deși despre o revizuire la intervale regulate și uh, ideea ca această dispoziție să nu fie folosită decât atunci când este absolut necesară. Ideea este de a asigura un nivel suficient de protecție. Noi credem că acesta există deocamdată și respectă cerințele legate de uh, caracterul adecvat. În ceea ce privește FISA, uh, legea privind supravegherea activităților străine de spionaj, un lucru este foarte important și anume că s-a deschis un canal de comunicare până la urmă, lucru până la urmă destul de nou, pentru că mm, până, în, până de curând, când discutam cu serviciile de informații americane, situația era într totul alta. Deci acum când uh, discutăm cu um, reprezentanții uh, Departamentului de Justiție și al serviciilor de informații, în sfârșit putem uh, aborda și aceste aspecte. În ceea ce privește FISA s-au făcut mai multe propuneri. Nici una nu reprezintă un pas în spate, nici de cum. În practic este vorba despre extinderea competențelor de supraveghere. Însă este vorba și despre legea, cea care se numește legea libertății, care conține o serie de garanții, inclusiv pentru străini. Um, această lege a fost introdusă de membrii Congresului în procesul legislativ și cred că ar trebui să beneficieze de sprijinul nostru. Sper că și Parlamentul European va sprijini această idee. Vă mulțumesc. Da, am spus că am putea avea și câteva întrebări suplimentare, doamna Sofie Intveld. Mm, da, cred că până la urmă e vorba de vorbărie birocratică și cu asta basta. Eu vreau să știu unde o să tragă comisia linia și să spună gata, mai departe nu se poate merge. În 2016 s-a adoptat, deci sub administrația precedentă, iar uh, cu Trump nu se face nici un fel de progres, nici un fel de pas înainte. V-ați întâlnit cu fel și fel de oameni important, mă bucur nemaipomenit de tare, dar trebuie să recunoaștem, nu există niciun fel de Consiliu de Supraveghere a Vieții Private și Libertății Civile, nu există niciun fel de mediator, deci e vorba despre angajamente nici de cum respectate. Când va spune Comisia că așa nu se mai poate? nu e vorba de un acord, e vorba despre hotărârea comisiei, iar comisia până la urmă înșală cetățeanul european acum. Practic, trebuie să cereți uh, americanilor să res- să-și respecte angajamentele, nici mai mult, nici mai puțin. Și nu mi se pare că nimic amuzant în toată această chestiune. Da, mulțumesc, Sofie, uh, e foarte important ce ai spus, spune domnul Moraes. Uh, Mulțumesc. Aș spune că totuși există pe club Consiliul de Supraveghere a Vieții Private și Libertății Civile, și care fac o revizuire a legislației în uh, momentul actual. Cu, un, uh, cu doar un membru, totuși pot veni și să-și publice rapoartele. Deci acest uh, pe club există. În ceea ce privește numirea președintelui, Uh, practic acesta este un pas pe uh, calea quorumului. În ceea ce privește ombudsmanul, mediatorul, chiar și cel interimar are întru totul competențele și uh, puterile unui ombudsman de plin și de asemenea țin să subliniez că deocamdată încă nu a fost formulată nicio plângere. Deci în momentul în care vor apărea plângerile vom vedea și cum funcționează sistemul. Mulțumesc, ne vom întâlni cu comisara săptămâna viitoare sau poate în 21 noiembrie și ne va răspunde probabil întrebărilor. Mulțumesc doamnei Astola și reprezentantului Comisiei Europene. Dragi colegi, următorul punct de pe ordinea de zi de fapt nu vom începe la ora orele 16, fix cu următorul punct de pe ordinea de zi. Thank you very much. Thank you. Thank you. Get me in a flattering cough.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 Good afternoon, colleagues. We move to point... Bine v-am regăsit, dragi colegi. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, situația din Polonia și impactul acesteia asupra statului de drept. Avem un schimb de opinii cu vicepreședintele Comisiei, domnul Franz Timmermans, că căruia îi doresc uh, bun venit în rândul nostru. Știți bine că am lansat procesul, Comisia a lansat procesul în ianuarie 2016, lansarea dialogului și situației în, în privința Poloniei și a statului de drept din Polonia. Am, uh, a avut o, am mai avut o întâlnire cu vicepreședintele Timmermans în luna august, la întâlnirea la care mulți dintre dumneavoastră erați prezenți, în care iarăși am discutat despre situația Poloniei. Discuția de astăzi uh, are loc în uh, contextul um, deciziei conferinței președinților din octombrie, conform căreia avem mandat de a discuta această situație uh, înainte de plenara de la Strasbourg de săptămâna viitoare. Îmi face o mare plăcere să îi urez bun venit domnului Timmermans, pentru a discuta despre chestiunea de Poloniei înainte de plenara de săptămâna viitoare. După ce își va termina intervenția, voi spune... De fapt, permiteți-mi să vă spun încă de pe acum că timpul alocat pentru vorbire este foarte strict, se limitează la două minute intervenție pentru fiecare membru. Uh, și vă atrag atenția că voi fi foarte, foarte atent uh, în această privință. Îi voi da cuvântul domnului vicepreședinte al Comisiei timp de 10 minute, iar apoi, deci, două minute pentru fiecare intervenție și nu mai mult. Stimate domn vicepreședinte, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru invitația adresată și mă bucur mult să vă pot uh, da câteva informații în privința situației, um, privind discuțiile privind statul de drept în Polonia. În 22 uh, august am avut ultima întrunire, v-am vorbit despre cea de-a treia etapă de discuții cu Comisia și despre lansarea procedurii de încălcare din 28 iulie. Vă reamintiți că uh, recomandarea noastră privea îngrijorări din partea Comisiei în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și uh, faptul că independența sistemului de judiciar, judiciar din Polonia va avea foarte mult de suferit datorită proiectului de lege aflat la Parlament. Este vorba despre o amenințare sistemică la adresa statului de drept polonez, uh, mm, mai ales în ceea ce privește mm, Curtea Constituțională și reforma Curții Constituționale și a numirii judecătorilor. Uh, Polonia refuză în continuare să publice hotărârile Curții Constituționale, am uh, cerut să re, uh, ca Polonia să restaureze mm, puterea Curții Constituționale. Uh, evident, este vorba despre un element foarte important în ceea ce privește reforma judiciară. Dar nu este vorba doar despre Curtea Constituțională, este vorba și despre tribunalele obișnuite. Din păcate, Um, Polonia, ca urmare a recomand, cea de-a a recomandări din partea Comisiei, um, nu vine cu niciun fel de propunere de îmbunătățire. În ciuda celor patru um, scrisori adresate din iulie până acum, nu s-a marcat niciun pas înainte. Invitațiile noastre rămân însă valabile. Încă sperăm să, ca dialogul să poată fi lansat de la persoană la persoană. În ceea ce privește procedura de încălcare, Polonia uh, refuză existența problemelor Comisia își menține poziția acum că legea poloneză este incompatibilă cu dreptul european datorită faptului că prin introducerea unei uh, vârste de pensionare diferite pentru femei și bărbați se discriminează pe bază de uh, sex în uh, încălcarea articolului 147 din TFUE și acordarea puterilor discreționare pentru prelungirea mandatului judecătorilor care și-au depășit um, vârsta de pensionare, practic subminează independența curților, în conformitate cu articolul 19.1 din TFUE și articolul 47 din Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale. Noile reguli permit um, uh, ministrului justiției să țină practic sub control întregul sistem judiciar uh, uh, încălcând drept, uh, principiul inamovibilității judecătorilor. Ministrul Justiției își poate exercita influența asupra judecătorilor și magistraților Comisia tocmai este în curs de finalizare a răspunsului către Polonia pentru a vedea care este următoarea etapă. În ceea ce privește pădurea Bialovieja, Comisia are multe elemente conform cărora reiese clar că tăierile de lemne continuă chiar și după decizia curții din iulie. Comisia și-a prezentat argumentele în luna iulie pentru măsurile interimare vis-a-vis de Polonia. În 25 septembrie, Comisia a informat uh, Consiliul în privința sta situația statului de drept din Polonia și s-a căzut de acord în privința faptului că statul de drept este de interes comun și de responsabilitate comună, atât pentru Polonia și cât și pentru Uniunea Europeană și trebuie să se găsească o soluție pe calea dialogului. În aceeași zi, Polonia a um, introdus nou, doi, două noi proiecte de lege în ceea ce privește Curtea Constituțională pe care noi încă le evaluăm. Mm, principiile statului de drept, precum și standardele europene și internaționale, mm, sunt extrem de importante, mai ales uh, Uh, securitatea judecătorilor, inamovibilitatea acestora, protecția judecătorilor în provința împotriva hotărârilor uh, arbitrare. Independența judecătorilor nu vizează doar exercitarea atribuțiilor judecătorești, ci și organizarea însăși a sistemului Trebuie să, se, să existe garanții pentru uh, independența sistemului judiciar, care este crucial într-un într sistem democratic. Deocamdată, Comisia notează faptul că anumite elemente din noile proiecte de lege uh, trebuie să se bucure de o atenție sporită datorită îngrijorărilor în ceea ce privește principiile și standardele numite. Să vă dau un exemplu. În ceea ce privește proiectul de lege privind Curtea Supremă, se prevede retragerea multora dintre membrii acestuia, inclusiv vicepreședintele acestuia, prin scăderea vârstei de pensionare, iar judecătorii afectați de această scădere a vârstei de pensionare pot cere prelungirea mandatului dar până la urmă rămân la uh, având în vedere că nu există niciun fel de revizuire um, a deciziei, um, până la urmă sunt uh, nici de cum independenți mandatul membrilor actuali va fi uh, se va încheia în mod prematur, date fiind avizele Comisiei de la Veneția din decembrie. Uh, așteptăm cu mare interes să vedem ce se întâmplă. Comisia de la Veneția pregătește, deci, pentru decembrie o decizie importantă. Autoritățile poloneze trebuie să se asigure că înainte de a lua hotărâri în această privință vor lua în seamă îngrijorările prezentate în declarația Comisiei, precum și în declarația Comisiei de la Veneția. nu e vorba despre, doar despre Consiliul Judiciar um, polon, ci și despre um, poziția europeană și internațională. Există și o serie de observații preliminare ale raportorului ONU domnul Diego Garcia Sayan, care consideră de asemenea că independența uh, sistemului judiciar este în mare pericol în Polonia. Acesta a, și el a exprimat îngrijorări masive în privința celor două uh, proiecte de lege, în privința Curții Supreme și uh, Curții Constituționale aceste proiectele de lege subliniază importanța reinstaurării independenței sistemului judiciar din Polonia. Da, se pot face reforme judiciare, dar statul de drept trebuie apărat. Statul de drept este una dintre valorile fundamentale ale apartenenței la Uniunea Europeană. Statele membre își pot organiza propriul sistem juridic, evident, însă dacă s-au creat astfel de consilii, atunci trebuie să se garanteze independența judecătorilor independența Consiliului, care trebuie să fie în conformitate cu standardele europene. Comisia uh, în continuare își dorește un dialog de bună credință cu Polonia și deplâng faptul că un astfel de dialog până acum nu a putut avea loc. Țin să mulțumesc Parlamentului European și mai ales membrilor Comisiei dumneavoastră pentru eforturile continue depuse pentru sprijinirea actului, eh, statului de drept și a acțiunilor Comisiei în această privință în Polonia. Vă mulțumesc. Dau cuvântul acum coordonatorilor. Vă rog intervenții de cel mult două minute. Și apoi îl voi ruga pe domnul prim vicepreședinte să răspundă la întrebări deci vă rog acum să vă înscrieți la cuvânt. Voi închide în curând lista. Doamna Metzola, din partea PP, are cuvântul. Mulțumesc, o să încerc să respect timpul. Mulțumesc, domnule Timmermans, domnule vicepreședinte, pentru că ați venit din nou aici, la comisia noastră, ca să discutăm iarăși problema legată uh, de aplicarea corectă a principiilor statului de drept uh, în statele noastre membre. Azi uh, discutăm despre Polonia, dar și în Malta și chiar și la București oamenii au ieșit în stradă din nou pentru a cere măsuri de luptă împotriva corupției și respectarea statului de drept. De asta dată e, e prima dată când iau cuvântul de când uh, jurnalista noastră din Malta a fost ucisă în mod uh, barbar. O jurnalistă care cu mult uh, curaj a expus corupția din țara noastră și, bineînțeles, asta înseamnă și un angajament personal, dar și al Constitu- și a circunscripției mele. În uh, articolul din tratat se vorbește despre drepturile omului, despre statul de drept și mai departe. E un articol pe care îl tot cităm, care stă la baza valorilor noastre, care primează în fața geografiei. Însă este clar că Uniunea Europeană este supusă unor atacuri fără precedent în acest domeniu și în Polonia Comisia este uh, fermă pe poziție. Foarte bine, însă noi, PP-ul, suntem foarte îngrijorați de ce se întâmplă în Polonia și de lipsa aparentă de angajament al guvernului polonez care nu vrea să intre cu adevărat în dialog cu Comisia. Asta este regretabil. Suntem foarte îngrijorați de noua lege uh, a justiției, dar și în ceea ce privește noul cadru juridic pentru uh, Uh, Curtea de Supremă, dar și pentru finanțarea ONG-ului, de asemenea îngrijorări mare în ceea ce privește noile reglementări pentru mass media din Polonia. Toate aceste lucruri arată împreună că avem niște neajunsuri care nu pot fi trecute de vedere nici de noi, nici de Consiliu, nici de Comisie. Trebuie să trimite mesaje, nu putem să stăm cu mâinile în sân în condițiile în care baza însăși a democrației și drepturilor omului în Polonia pare să fie submimată, subminată și aici nu este vorba, bineînțeles, de Uniunea Europeană ca și liberă circulație a mărfurilor sau a persoanelor, este vorba de mult mai mult, e vorba de speranțe, speranțe pe care cetățenii noștri și le, uh, le proiectează, nu putem să îi uh, Uh, dezamăgim. Dragi colegi, nu depășiți două minute pentru că avem uh, dezbatere în continuare. Doamna Zipăl este următoarea. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De ce este statul de drept atât de important? Comisarul nostru, Timmermans, cred eu, este cel care a spus acum câteva luni în plenar, a spus că statul de drept este cadrul în care democrația poate să existe. Și suntem de acord cu asta, pentru că în Polonia asistăm la uh, un fenomen care depășește pur și simplu uh, cadrul în care un stat membru respectă sau nu legislația europeană. E vorba de independența justiției. Nu este o lege, ci este un uh, pilon fundamental al democrației noastre și Astfel, un guvern poate să se debaraseze de niște judecători, să aducă pe alții în timpul mandatului său și asta nu mai înseamnă independență a justiției și asta înseamnă o subminare a democrației. Acestea fiind spuse, îmi pare foarte rău de calendarul uh, ales, pentru că dacă începem dezbaterile anul acesta, nu văd când se vor uh, Uh, schimba lucrurile cu adevărat în uh, Polonia. Nu văd cum vom negocia în continuare. Asta este foarte îngrijorător, pentru că dacă mă gândesc la cetățenii polonezi, eu cred că ei merită mult mai mult decât asta. Privind înapoi în istorie și știind cât de mult uh, polonezii au luptat pentru libertate, cât de mult au luptat pentru a avea o țară liberă și democratică, și acum avem o situație în care propriul lor guvern nu le garantează așa ceva. Deci trebuie să fim uniți și să ne asigurăm că această situație nu uh, va continua tot așa și că lucrurile se vor schimba în toate statele membre și am auzit de la Roberta Merzoma că mai sunt și alte state uh, vizate. Să ne asigurăm așadar că statul de, de drept este peste tot respectat, un garant al democrației pentru toți cei 500 de milioane de cetățeni europeni. Mulțumesc foarte mult! Doamna Stevens din partea ECR, vă rog. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Timmermans, la începutul octombrie, în plenar, ați vorbit despre situația din Catalonia și mi-aduc aminte ce ați spus atunci. Spuneați că intervenția poliției spaniole în uh, Catalonia a fost una proporțională, apoi Spania s-a scuzat pentru că a considerat că a dat dovadă de forță disproporționată față de cetățenii catalani. Comisia Europeană, uh, gardiana tratatelor, a pledat pentru un lucru care nu poate fi pledat. Miniștrii catalani au fost arestați, iar uh, Puigdemont a primit un mandat de arestare european, Comisia nu spune nimic. Dumneavoastră sunteți organul politic al Uniunii Europene și nu-i condamnați pe aceștia, dar în momentul în care nu vă convine o altă situație, imediat reacționați. Și uh, imediat uh, arătați cu degetul și dați peste mână? Nu cumva sunt, e un dublu standard? S-a sfârșit oare cu proiectul european? De ce nu reacționați când într-adevăr dreptul și drepturile sunt încălcate? Ce se întâmplă cu aceste baze fundamentale Uniunii Europene? Sunt ele oare selective? Pot fi aplicate după cum dorim? Uh, domnul președinte, e clar că uh, aici la Libe nu se aplaudă, da? Vă rog. în locul doamnei Grisbeck, doamna Indveld, de la ALDE. Mulțumesc foarte mult, domnule Timmermans, pentru această prezentare deosebit de amănunțită a situației și, și eu sper ca și dumneavoastră că o să avem într-o zi un dialog cu partea poloneză, însă între timp nu prea se profilează așa ceva. Pe scurt, mă întreb care vor fi oare consecințele în ce privește cooperarea judiciară și polițienească. Pentru că dacă ajungem la concluzia că aparatul uh, justiției în Polonia nu mai este independent, ce înseamnă asta în ce privește mandatul de uh, arestare european, uh, împărtășirea de informații, de probe, etc. Ce se întâmplă asta dacă să zicem că avem cazuri litigioase de achiziții publice, și așa mai departe. Țările au obligația de a recunoaște sau de a pretinde că recunosc uh, hotărâri ale justiției poloneze. Uh, partea cu justiția este foarte importantă, da, dar eu vreau să insist asupra violării sistematice a, articolului 2, care mai vizează și libertatea de expresie, libertatea de adunare Uh, pluralismul mass media, drepturile femeilor, etc., etc. Și sper că Comisia și Parlamentul nostru nu vor uita aceste lucruri. În sfârșit, știți mult prea bine că Parlamentul nostru a insistat asupra nevoii de a avea un mecanism general de respectare a statului de drept și a democrației. Uh, salut uh, ce a spus doamna Mețola de la PPE și și colega de la ECR a spus că nu e vorba aici numai o chestiune care vizează Polonia, ci e vorba de a respecta standardele europene în multe alte țări europene. De aceea avem nevoie de un mecanism general și mă bucur uh, și termin că Comisia a anunțat ceva în acest sens, cum că pregătește ceva, un astfel de mecanism, însă sunt foarte uh, um, îngrijorată de unghiul de abordare. A spus ceva despre potrivirea cu uh, semestrul european. Trebuie să facem mult mai mult. Trebuie ca Parlamentul să aibă ceva de spus. Mulțumesc, dragi colegi. Uh, să menținem timpul. Acum, doamna Barbara Spinelli. De la, pentru GUE. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, domnului vicepreședinte Timmermans și Vreau să-l întreb uh, imediat ce se va întâmpla cu ce a anunțat uh, în iulie, cum că va recurge articolul 7 dacă guvernul polonez va continua să ignore uh, probleme ridicate de Uniunea Europeană. Vreau să reamintesc un lucru, și anume că între timp și după rezoluția Parlamentului nostru uh, au existat niște măsuri luate de guvernul polonez uh, într-o direcție din ce în ce mai uh, negativă. Pe plan uh, judiciar, președintele Dudo a spus că va, uh, se va opune cu veto acestor măsuri, însă a propus în schimb altele, tot așa de îngrijorătoare. Au existat deci niște măsuri uh, legate de imigrație, de refugiații de la uh, Um, frontiera cu Bielorusia și de uh, rapatri, rapatrieri. De asemenea, ce privește libertatea mass media, ce privește libertatea de adunare și demonstrații, de asemenea măsuri care limitează libertatea de expresie, mai ales când vine vorba de dezbaterea istoriei poloneze. De asemenea, măsuri de antiterorism marcate de supravegherea foarte puternică a internetului, discriminând foarte mult uh, sursele uh, legate de islam. În sfârșit, s-au mai luat măsuri foarte grave, după părerea mea, care vizează drepturile uh, vizează măsurile, drepturile femeilor, precum și respingerea recursului la pilula de a doua zi și multe altele. Vreau să vă întreb ce facem cu articolul 7, mai ales dacă Consiliul continuă să nu ajungă la un acord aici și dacă se preconizează uh, posibilitatea de a îngheța o serie de fonduri și finanțări destinate acestei țări. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Din partea verzilor, doamna Judith Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, pe lângă toate problemele cu statul de drept pe care le-a enumerat Um, comisia și domnul comisar, haideți să nu uităm ce se întâmplă cu respingerea refugiaților de la um, frontiera belarusă, să ne întrebăm ce se întâmplă cu drepturile reproductive ale femeilor, ce se mai întâmplă cu reducerea libertății de adunare și, bineînțeles, probleme cu finanțarea ONG-urilor. Și iată ce lucruri se acumulează și bineînțeles, având în vedere aceste probleme mari, se pune întrebarea ce criterii trebuie să se acumuleze astfel încât uh, comisia să ajungă la concluzia cum că invocarea articolului 2 nu e suficientă pentru a declanșa o procedură, ci că trebuie să se invoce articolul 7 pentru că am impresia că după ce ați descris situația, concluzia nu a sosit. Uh, concluzia ar putea fi cum că uh, stăm să vedem ce spune Comisia de la Veneția uh, Comisia de la Veneția în decembrie, însă nu este ceea ce am cerut noi. Noi am cerut de patru ori să înceapă dialogul. Deci ce trebuie să fac? Ce doriți să se întâmple înainte ca să vă dați seama că articolul 2 a însemnat încercare și eroare și că acum trebuie să ne orientăm către altceva, spre următorul pas. Mulțumesc foarte mult, doamnă Sargentini. Doamna Wember de la FDD nu e aici, nici de la ENF, nu avem reprezentanți. Domnule prin vicepreședinte, să ne dați răspunsuri pentru început. Pentru coordonatori. Da, vă mulțumesc. N-aș dori să se creeze false impresii. Doamna Stevens a vorbit despre Catalunia, nu despre asta e vorba în dezbaterea aceasta, dar vreau să reacționez totuși din două motive. În primul rând mi-a spus, a spus cum că aș fi spus că autoritățile spaniole și reacția lor la referendum a fost una proporțională. Eu nu am declarat așa ceva în intervenția mea din Parlament. Am spus că în anumite circunstanțe respectarea statului de drept poate să însemne folosirea proporțională a forței, dar nu am uh, emis o judecată de valoare în ceea ce privește intervenția forțelor uh, polițienești spaniole pentru că nu am astfel de date concrete și vreau să spun că violența nu e niciodată o soluție. Uh, și tot spun acest lucru, violența nu va fi niciodată sau vreodată vreo soluție. A doua observație. Vorbim oare despre Polonia astăzi? Uh, și nu-mi place această atitudine evazivă. Ce facem cu altceva? Mi-aduc aminte Uh, mi-aduc aminte când aveam probleme cu uh, omologii ruși uh, care mi răspundeau la întrebarea mea cu alte întrebări. Nu cred că așa trebuie să vorbim despre asta. Eu zic că trebuie să ne menținem la obiect. Uh, problema Poloniei. Doamna Stevens, uh, dacă vreți să mă chemați să vorbim despre altceva, vă stau la dispoziție, vor fi alte ocazii mai încolo. Însă astăzi discutăm despre situația din Polona, Polonia și nu aș dori să deviem de la această discuție uh, către alte subiecte și am impresia, doamna Stevens, că sunteți pe o cale total greșită, dar asta este o altă poveste. În sfârșit, m-aș întoarce la problema cu Polonia. Care sunt așteptările? Mai mulți colegi au întrebat ce facem, de ce nu folosiți articolul 7? haideți să vedem care sunt așteptările noastre vis-a-vis -vis de autoritățile poloneze. În primul rând, noi considerăm că autoritățile din Polonia trebuie ca să prezinte cele două legi legate de Curtea Supremă și de independența justiției um, și uh, să fie acestea conforme cu principiile statului de drept Ehm, nu ne place subordonarea puterii judiciare față de puterea executivă. Și nici nu ne place acea trimitere la pensie forțată care mai este preconizată în cazul eh, judecătorilor ehm, Aș dori să spun asta în față interlocutorilor polonezi, n-am avut ocazia, vă spun dumneavoastră. Apoi, în ceea ce privește uh, organizarea tribunalelor ordinare, uh, acestea trebuie să se potrivească cu legea europeană pentru a nu discrimina în continuare uh, între judecătorii femei și bărbați, care este în continuare o problemă în lumina tratatelor, și apoi influența politică asupra uh, Uh, judecătorilor în ceea ce privește numirea lor sau numirea completelor de judecată sau a președinților de complete. De asemenea, ne dorim ca și formarea din domeniul judiciar să fie uh, conformă statelor europeană, de asemenea să limiteze influența exterioară asupra magistraturii. De asemenea, uh, un, uh, o curte constituțională independentă și așa mai departe. Sunt lucruri pe care noi le cerem uh, autorităților poloneze și dacă nu există nicio reacție la acestea, pe aceste dosare, pentru că, încă o dată, nu e vorba numai, noi, numai de noi, de Comisia Europeană, ci și de alte Uh, organisme de drept internațional care au uh, reacționat în acest sens. Deci dacă noi nu primim răspunsuri și nu avem alte instrumente la dispoziție, nu știu ce vom face pentru că nu voi spune aici și acum ce vom invoca sau ce vom declașa. Și apropo, uh, vreau să spun Parlamentului, sau poate știți că, de fapt, Parlamentul poate și ia propriile măsuri și decizii. Nu aveți nevoie de comisie ca să faceți acest lucru. Dacă doriți să faceți ceva legătură cu Polonia, Faceți dumneavoastră ce puteți să faceți, nu trebuie să ne așteptați pe noi la comisie. Apoi, care ar fi consecințele în ceea ce privește cooperarea judiciară și polițienească, așa cum a întrebat doamna Inveld? Ei bine, acest gen de cooperare depinde de încrederea reciprocă, așa cum știe doamna Infeld prea bine. Și dacă uh, această încredere reciprocă este din ce în ce mai erodată, având în vedere incitudinile din sistemul de justiție, bineînțeles că și cooperarea va fi mult mai complicată. Eu cer autorităților poloneze să elimine cât posibil sursele de neîncredere care pot să apară, iar independența justiției este absolut esențială, absolut esențială aici. Uh, Uh, judecători independenți, procese de justiție independente sunt absolut uh, esențiale, dar și pentru funcționarea uh, bună a um, pieței interne. Ne dorim, bineînțeles, că dorim și operatorii doresc să știe că peste tot legislația europeană se aplică. Și cam astea ar fi reacțiile mele principale la cele spuse de coordonatori. Vă mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Dragi colegi, vă rog frumos, aveți două minute, nu mai mult, vă iau în r- pe rând. Doamna Cacinska Barbara are cuvântul prima. Panie Przewodniczący, Unia Europejska jest. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană nu este numai o comunitate la nivel politic, sau la nivel economic, ci este și o comunitate de drept care se bazează pe valori fundamentale democratice, precum uh, distribuirea, repartizarea și separarea puterilor și statul de drept. În Polonia, peste 84% din uh, populație susține statutul de membru în Uniunea Europeană și ne susține așadar uh, și uh, statul de drept, ceea ce înseamnă că un guvern care nu vede așa ceva, care nu dorește să aibă un dialog constructiv cu Comisia, se îndreaptă împotriva 84% din populația sa. Uh, din, uh, deci este împotriva acestei populații și deci Uniunea Europeană, care are valori comune, la care au aderat toți membrii, nu mai este respectată și nici valorile. În final, o să-l citesc pe un bărbat de 54 de ani care care a, s-a automutilat pentru ca să protesteze împotriva guvernului acesta. Nu e vorba de greșelile pe care le-a făcut guvernul, ci e vorba de uh, faptul că guvernul acesta uh, scutură din temelii valorile pe care a fost fondat, fondat acest stat și societatea noastră. Domnule președinte, vreau să vă rog să, și insist asupra uh, măsurilor pe care trebuie să le luați pentru a avea un dialog cu acest guvern și în final guvernul va avea, să sperăm, uh, înțelepciunea să intre în dialog cu dumneavoastră. Mulțumesc și pentru că ați respectat timpul. Domnul Boni are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. În Polonia, așa cum spune guvernul, nu o să facă niciun pas înapoi. Nu fac niciun pas înapoi nici în urma uh, recursurilor care au fost deja depuse. Guvernul nu dorește să, să își dea demisia nici uh, pentru binele cetățenilor. De exemplu, cetățeanul care și-a dat foc ca semn de protest este unul dintre cei care doresc să comită un act de autosacrificiu pentru a arăta cât de gravă este problema. Am avut demonstrații în Polonia în iulie și peste 600 de oameni au fost hărțuiți de-a dreptul de către uh, administrație cu măsuri administrative sau judiciare ca răzbunare. Guvernul nu-și dă demisia nici sub presiuni uh, despre protecția datelor uh, personale ale celor care au participat la demonstrații, de exemplu. În Polonia, un procuror trebuie să numească, de exemplu, um, un avertizor, ceea ce e complet diferit de ceea ce se întâmplă în lume. Avem un act al transparenței care se aplică în domeniul justiției și care datează din 1984. Avem proteste însă din partea judecătorilor împotriva epurărilor în rândul magistraților și a curățării magistraturii de elemente care deranjează. Ceea ce înseamnă că în fiecare zi se aplică metodic planul acesta al guvernului. O mare parte a cetățenilor care înțeleg democrația așa cum o înțelegeți și dumneavoastră își pierd, o parte din ei își pierd drepturile, drepturile democratice aceste drepturi care sunt ca aerul pe care îl respirăm. Deci întrebarea pe care vreau să vă pun este dacă vă amintiți din experiența dumneavoastră de vreo țară din Uniunea Europeană al cărui guvern încalcă, așa cum se întâmplă la noi, drepturile cetățenilor. Mulțumesc, domnul Iurec. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu vreau să mă concentrez pe nivelul european. În primul rând, dumneavoastră v-ați plâns că nu ați primit destule răspunsuri din partea guvernului polon. Eu cred că guvernul uh, polonez va răspuns foarte des, pentru că Comisia Europeană nu are niciun mandat să spună statelor membre ceva. Comisia are dreptul de a avea o opinie asupra lucrurilor, dar să declare că este amenințat statul drept, este o depășire a competenței Comisiei și este intrare pe competența Consiliului. Dumneavoastră ce încercați să faceți este să mergeți pe urma uh, Consiliului, ceea ce este împotriva statului de drept pe care dumneavoastră îl instrumentalizați. Dumneavoastră vreți să vorbiți despre ce se întâmplă în anumite țări. Noi nu vrem o justiție selectivă. Ca fost ministru de externe știți exact despre ce este vorba când vorbim de justiția selectivă și mai bine să vă uitați la realitatea de pe scena internațională. Haideți să vă spun un lucru. În momentul de față, în Franța, suntem din nou îngrijorați de libertatea de exprimare. Sunt cruci care sunt uh, eliminate de pe monumente, se fac pro- și alte proteste despre acest lucru, dar n-am auzit nimic despre dumneavoastră, de la dumneavoastră. Iar uh, în uh, Parlament există obstacole împotriva unui vot comun în România. E o organ- este o acțiune organizată. Noi nu am uh, aștepta, de exemplu, dreptul dumneavoastră de a interveni asupra ceea ce se va vota în Parlament, ci mai degrabă poate puteți să ne spuneți altceva. Mâine este aniversarea, da, cea de 100 uh, aniversare a Revoluției Bolșevice. Vrem să se uh, facă o declarație la acest uh, cu ocazia acestei aniversări și aș vrea să văd ce faceți dumneavoastră comisia, pentru ca să vedem cum luați poziție față de eveniment. Mulțumesc! Domnul Weidenholzer, mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc domnului uh, Timmermans pentru că și ea în serios rolul. Comisia este gardianul tratatelor și este dreptul ei să se ocupe atunci când apar astfel de probleme. Deci nu e vorba de felul în care evaluăm noi cum intervine Comisia, este obligația Comisiei să intervină aici. Domnul vicepreședinte este aici și sper să spună foarte clar încă o dată rolul său. Mă miră că guvernul polonez nu este gata să facă nicio să vină la nicio discuție. Ar fi totuși interesant dacă lucrurile stau așa cum vede guvernul polonez, dacă ar veni să discute. Întrebarea mea către președintele Timmermans este dacă guvernul polonez a spus cumva că nu este gata să vină la o discuție? Care ar fi posibilitățile pe care le-ați vedea printr-un dialog? Și ce se întâmplă dacă nu se întâmplă nimic? Adică dacă totul nu e decât o tactică de întârziere. Sunteți gata să, declaș, să încheiați articolul 2 pentru ca noi, Parlamentul, să avem după aceea posibilitatea de a merge mai departe? Mulțumesc. Domnul Foict are cuvântul. Fără microfon, vorbitorul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Timmermans, e cam ușor când spuneți că nu se pot compara lucrurile. Dacă sunteți gardianul tratatelor, atunci trebuie totuși să aplicați aceste tratate la fel și uh, în toate statele membre. a spus pe bună dreptate că independența justiției necesită o um, securitate pentru uh, magistrați, dar n a spus că la Dresden există un judecător, la judecătorul landului, care nu a mai primit dreptul de competență asupra problemelor legate de presă, deși procuroratura a încheiat cazul acesta. Dumneavoastră spuneți că normele statului de drept sunt încălcate în Polonia și vorbiți despre greșelile în reforma justiției, criticați uh, defrișarea, uh, aplicarea diferențiată a vârstei de pensionare și în Spania, în schimb, nu spuneți nimic. Spuneți că sunt aspecte interne, ba chiar mergeți mai departe în legătură cu problema uh, respectivă. Ba chiar spuneți că trebuie trebuie să poată să mm, se discute. Spuneți că nu se discută în aspectul folosirii violenței. Eu cred că totuși nu e corect. Trebuie să vă poziționați față de folosirea violenței într-un conflict la nivel de stat uh, membru și în Polonia vă că nu ezitați să faceți. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog. Ana Gomes și după aceea vom merge mai departe la membrii libe. Mulțumesc. Eu văd că, având în vedere ultimul scandal cu privire la evaziunea fiscală, Paradise Papers, ministrul polonez al finanțelor, care este și vicepremier, este primul care cere să se um, investigheze principiile, uh, când se încalcă principiile de solidaritate și Parlamentul ceruse așa ceva de mult. Însă nu se poate întâmpla aceasta dacă statul de drept nu există. Asta este ceea ce nu funcționează în Polonia. Eu vin dintr-o țară care a fost hărțuită de către Comisia Europeană și nu s-a pus uh, deloc problema nerespectării statului de drept un fost premier a fost uh, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, tocmai pentru că funcționează statul de drept. Deci, minimul pe care îl aștept de la Comisie este să acționeze și când guvernul polonez nici măcar nu intră într-un dialog cu Comisia, minimul pe care îl aștept de la Comisie este să acționeze și să mm, declașeze articolul 7 și procedurile sale. Mulțumesc. Dacă acum, în conformitate cu regula 206, avem timp, putem să mai acceptăm doi sau trei membri non-libe, deci o să accept pe doamna Vișnevska să ia cuvântul. Doamna Holmeier, doriți? Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Cu tristețe notez că acum, din nou, Comisia Libe se ocupă de așa zisa democrație în pericol în Polonia. Noi totuși că am controlat situația. De ce? Pentru că opoziția actuală din Polonia nu poate să accepte faptul că a pierdut alegerile trecute. Deci, noi vedem că această opoziție poloneză încearcă să creeze o imagine falsă a Poloniei în ochii dumneavoastră. Vă rog frumos să veniți să vizitați uh, țara noastră, să vedeți cum se aplică statul de drept în Polonia. Stimate domnule comisar, guvernul actual are o majoritate în Parlamentul polonez acum și pot să vă asigur, domnule, că acum noi implementăm promisiunile noastre electorale. În Polonia, polonezii decid despre Polonia. Așa funcționează democrația, adică majoritatea are dreptul să implementeze platforma, program cu care s-au câștigat alegerile. Dumneavoastră însă mergeți atât de departe încât să spuneți că există vârste diferite de pensionare în Polonia la femei și bărbați. Permiteți-mi să vă atrag atenția că vârstele diferite de pensionare pentru femei și bărbați sunt cel puțin la fel în 8 state membre ale Uniunii Europene. Este vorba de o alegere și nu de o obligație. Vă rog să nu uitați așa ceva. Absurditatea situației se regăsește de asemenea și în declarațiile unui uh, dintre comuniști sau socialiști care au spus ceva de genul că drepturile de reproducere ale femeilor sunt în cauză. Să știți că drepturile de reproducere există la animale, iar drepturile de procreere sunt la oameni. Dumneavoastră ar trebui să cunoașteți diferențele de bază între aceste două concepte. Eu cred că ce ar trebui dumneavoastră să faceți este să respectați rezultatul alegerilor democratice din Polonia și, dragi comuniști, permiteți-mi să vă spun că comunismul și propaganda comunismului este interzisă în Polonia. Noi acum decomunizăm, de fapt, le, numele străzilor în Polonia. Vă rog, în regulile 26 eu pot să accept să vorbească membrii non-libe. Deci dacă vreți să continui această, pro, această procedură, vă rog frumos să fiți respectuoși atunci când luați cuvântul. Doamna Tunen Hohenstein dorise să ia cuvântul. O să vă dau cuvântul ultima și o să mai dau un cuvânt acum și doamnei Holmeier, care este greșeala mea, îmi cer scuze, dar o să mai permit întâi unui membru non-libe să ia cuvântul și după aceea îi dau cuvântul doamnei Holmeier și doamnei Tunen-Honstein. Domnul Cujmiuc mai are cuvântul uh, două minute, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, statul de drept în Polonia e într-o situație foarte bună. Democrația este în floare, dar, din nou, Comisia se ocupă cu situația din Polonia. Înainte să ajungeți în această sală, ați vorbit pe larg despre Curtea Constituțională. Eu m-am uitat la numărul de cazuri pe care le-au analizat înainte de sfârșitul lui septembrie. Sunt cam 400 de cazuri analizate în care Curtea și-a dat sentința, curtea a lucrat normal, uh, întârzierile au fost reduse pentru că tocmai administrația dinainte se ocupa mai degrabă de politică decât de muncă juridică, iar legea la care ați făcut referire cu privire la funcționarea curților, tribunalelor de drept comun, a fost acum în vigoare de trei luni, iar cele 400 de curți care se ocupă de uh, subiect cei care sunt uh, responsabili, nu judecătorii, au fost uh, înlocuiți în momentul în care nu... N-au fost înlocuiți așa cum a spus dumneavoastră. Ați spus că va, se va um, înlocui orice manager, orice administrator în uh, toate curțile din Polonia. Nu e adevărat, au fost înlocuiți doar foarte puțin. Apoi, în ceea ce privește reducerea vârstei de pensionare, dacă noi am redus-o pentru toți cei care sunt implicați, ar fi dificil uh, să, ne, să vedem cum vor fi discriminați judecătorii pe baza acestui subiect. Vor fi obligați să lucreze mai mult decât oricine altcineva. Pentru mine e foarte dificil să ne imaginăm că Comisia uh, îi va obliga pe judecătorii noștri să lucreze mai mult decât alte persoane, decât alți funcționari. Iar când e vorba de acest subiect, uh, e greu să discutăm, să finalizăm problema, pentru că e o chestiune care e în curs. În Franța există uh, o tendință de a limita drepturile lucrătorilor și nimeni nu face nimic, Comisia nu face nimic. Spania se destramă și noastră ce faceți? Aplicați standarde diferite la țări diferite. Dacă continuați așa, o să distrugeți Uniunea Europeană din interior. Mulțumesc. Acum uh, dau cuvântul unor membri libre care din vina mea nu au primit cuvântul pentru că ridica să rămână la timp. Doamna Hulmeier mai întâi și după aceea doamna Tunen Hunstein, dar în ace- înainte de aceasta doamna Spinelli dorește să facă referire la regulamentul de procedură. Vă rog, Barbara. Foarte pe scurt, aș dori doar să amintesc colegilor polonezi că nu sunt o comunistă. Doi, că rezultatul unei alegeri, majoritatea obținută, nu este sinonim cu statul de drept. O majoritate, un guvern de majoritate, trebuie să se supună mai departe statului de drept. Mulțumesc! Doamna Holmeier, în primul rând, aș dori să spun de la început că și un uh, guvern uh, ales trebuie să respecte uh, legile statului de drept. Nu putem să spunem că avem acum o majoritate împotriva statului de drept. Există anumite baze pe care noi în Uniunea Europeană le avem. Când ești ales, există și baza statului de drept, fie că ești ales sau nu. Și mai ales când ești ales. Deci, pentru mine, aceasta înseamnă că avem nevoie de un mecanism mai bun, mai îmbunătățit și mai rapid mi se pare și că remarca despre Spania, indiferent dacă dorim această procedură sau nu, aici nu e vorba de independența justiției, pentru că problema uh, justiției uh, justiția se aplică acolo, indiferent dacă dorește sau nu guvernul să se aplice. Ideea e că trebuie să separăm aceste două lucruri. Însă, domnule vicepreședinte al Comisiei, am o întrebare către dumneavoastră. Statele membre uh, din cauza problemelor um, pe care le au, din cauza statului de drept, ar fi gata să se alăture unui raport de inițiativă al doamnei Sofie Envelt, care a fost uh, hotărât cu majoritate largă în Parlamentul acesta pentru a se alătura unui uh, mecanism mai rapid, mai uh, act, mai operativ, pentru că de multe ori suntem, ne blocăm în anumite limite iar articolul 7 și dialogul nu lasă prea multă marjă de manevră între cele două alternative. M-ar interesa de aceea care este, după părerea noastră, poziția statelor membre aici. Mulțumesc. Și acum, în final, doamna Tunen Hohenstein are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această dezbatere. Sunt uh, regret și așa regretă și domnul Miche că unii oameni încearcă să transforme această dezbatere pentru a-și promova propria agendă politică. Noi știm cu toții că această Parlament nu este pentru ca să-i atace pe alți oameni, ci pentru ca să discute lucruri importante, iar aspectul pe care îl discutăm aici e esențial. Un guvern majoritar încalcă legea și um, e un uh, caz fără precedent. Nu cred că trebuie să repet încă o dată că democrația este respectarea legii ca atare, dar este și respectarea legii minorității, legii uh, opoziției, celei care a pierdut alegerile. Să-i respecti înseamnă, să respecti înseamnă să respecti și pe cei care sunt gata să si se opună, pentru că nu e vorba numai să fim de acord, E vorba de anumite tendințe extreme. Mi-e teamă că Curtea Europeană de Justiție va fi foarte ocupată și depășită din cauza multor oameni care vor căuta justiția la curțile europene, pentru că nu o găsesc în Polonia. Și în final, în concluzie, aș dori să spun că eu cred ferm că democrații din toate țările, dacă sunt uniți, atunci democrația în Europa va rezista. Și vă încurajez, dragi prieteni, dragi colegi, pentru cei care credem în democrație în toate țările, să lucrăm împreună strâns în ONG-uri cu cetățenii în partidele noastre politice și cu toți cei cărora le pasă pentru valorile noastre comune. Sunt foarte mulți oameni în Polonia care sunt de această părere. Vă mulțumesc! And thank you, Vă mulțumesc! Mulțumesc așadar, dragi colegi. Dau acum cuvântul domnului prim vicepreședinte. Mulțumesc pentru toate comentariile. Sper că voi reuși să răspund tuturor observațiilor și întrebărilor are sau nu are Comisia competență pentru a folosi cadrul privind statul de drept? S-a pus această întrebare. Ei bine, cadrul privind statul de drept are de-a face cu competențele conferite Comisiei prin articolul 7 din tratat. Precum bine știți, Comisia, ca și Parlamentul și Consiliul, pot, poate formula propuneri pentru a declanșa mecanismele prevăzute la articolul 7. Aceste mecanisme uh, au de-a face cu valorile de la articolul 2, inclusiv cu statul de drept. Cadrul uh, prezintă cum se poate ocupa comisia în amonte atunci când există încălcări grave uh, ale statului de drept și deci al articolului 7. Deci, practic, nici nu ar trebui să discutăm chestiunea competenței, nici nu-mi dau seama de ce a fost pusă pe tapet aceasta mă întreb uh, sincer care sunt motivele care stau în spatele acestei întrebări recurente. Dar, pe de altă parte, sunt de acord cu doamna Holmeier și cu doamna Sophie Veld. Sistemul are unele lacune, pentru că nu ne permite suficientă marjă de manevră pentru a discuta la nivelul Consiliului și cu ceilalți. Știu că Parlamentul are o poziție foarte clară în această privință și de mai multe ori când am prezentat programul Comisiei pentru anii următori, am uh, abordat această chestiune în um, mare. Deci sunt deschis discuțiilor, dar am spus și la Consiliu că există un sprijin din ce în ce mai mare uh, pentru ideea promovată de altfel de guvernul belgian de a dispune de, de a face o revizuire mai amplă a statului de drept, o revizuire interpares. Pentru că de fiecare dată când apar probleme legate de statul de drept în statele membre, apar niște uh, inconforturi, să spun așa. Deci e vorba despre o dinamică la Consiliu destul de mare față de acum 4-5 ani. Deci eu cred că putem uh, face pași înainte și cu Consiliul în această privință. Ori, în acest context, permiteți-mi să spun sus și tare, pentru că discuția se concentrează foarte mult pe comisie, că atunci când am discutat uh, chestiunea statului de drept în Polonia la Consiliu, ei bine, o mare majoritate a, stat, a statelor membre uh, a sprijinit poziția comisiei. Deci nu e vorba de unul nebun uh, de la comisie că i, căruia i s-a năzărit într-o dimineață să vorbească despre Polonia. Nici de cum. Este vorba despre preocupări exprimate de majoritatea statelor membre. Și nu este vorba nici de cum despre o dorință a anumitor state membre de a trage în vreun fel uh, Polonia de urechi. Nu Ideea este că Polonia este unul dintre cei mai importanți membri ai Uniunii Europene și trebuie să rămână în miezul, în sânul acestei Uniuni Europene. E vorba de, și despre um, piața internă și despre um, cooperare în domeniul justiției. Este vorba și despre protejarea drepturilor cetățenilor cetățenii polonezi sunt cetățeni europeni și trebuie să se bucure de apărarea drepturilor lor în aceeași măsură ca și ceilalți cetățeni europeni. Și asta s-a spus la Consiliu, deci vă rog să nu mai credeți că m-am suit eu pe vreun cal negru și am pornit în cruciadă împotriva Poloniei, pentru că nu este adevărat. Deci, dacă există preocupări și critici la adresa proiectelor de lege din Polonia, ei bine, să știți că aceste preocupări sunt împărtășite de multe state membre. Să vă fie clar acest lucru, nimeni nu vrea să pună Polonia la colț pe coș de nucă. Nu, vrem ca Polonia să se întoarcă pe calea statului de drept. Stat de drept care a îmbunătățit viața atât de mult pentru polonezi în uh, ultimii 30 de ani. Apoi, în ceea ce privește vârsta de pensionare. În general vorbind, tratamentul egal reprezintă un principiu de bază al Uniunii Europene din 1979 încoace. E vorba de punerea în aplicare progresivă a egalității de șanse între bărbați și femei în ceea ce privește chestiunile sociale, inclusiv în ceea ce privește vârsta de pensionare. Chiar dacă statele de mem membre nu trebuie să introducă imediat o egalitate a vârstei de pensionare, trebuie să se îndrepte către acest obiectiv. Așadar, toate membre, statele membre care au vârste de pensionare diferite s-au angajat deja pe calea egalității de tratament. Dar a da pași în spate și a reintroduce măsuri discriminatorii, așa cum se întâmplă în legea pensiilor din Polonia, este incompatibilă și cu litera și cu spiritul dreptului european. Ar trebui să se ia notă de impactul social negativ al uh, acestei diferențe de vârstă de pensionare, precum și al riscului de sărăcire lucru uh, subliniat și în recomandările specifice de țară și în raportul privind Polonia. Scăderea vârstei de pensionare duce și la alte probleme, spre exemplu durabilitatea sistemului pensiilor din punct de vedere financiar. Oricum, eu unul consider că avem o răspundere comună. Trebuie ca împreună să lucrăm pentru cauza egalității de șanse. În Uniunea Europeană există o diferență de 14% între uh, bărbați și femei în ceea ce privește salariile. Ori, angajându-te în astfel de măsuri în privința pensiilor, nu vei face decât să adâncești și mai mult aceste diferențe. Femeile trebuie să aibă aceleași drepturi ca și bărbații. Femeile trebuie să-și poată lua propriile lor hotărâri, iar deciziile nu trebuie să le fie impuse de sus de către politici, de către mm, lumea politică. E vorba despre valorile noastre europene comune. Țineam foarte mult să subliniez acest lucru. Apoi, un lucru foarte important, să spui că pentru că ai fost ales în mod democratic, poți să hotărăști tu ce este stat de drept sau nu, Ei bine, nu există niciun fel de victorie electorală care să-ți acorde libertatea de a încălca legile și Constituția, să fie clar. Am spus-o și mai devreme, unele din elemente din uh, Curtea Constituțională, ei bine, unele dintre numiri s-au făcut uh, în uh, disprețuirea totală a dreptului constituțional polonez. Nu se poate folosi argumentul că dacă ai ter, uh, fost ales democratic, atunci poți să treci cu vederea sau chiar să calci în picioare Constituția. Da, o poți schimba. Într-adevăr, ăsta este un drept constituțional, este un drept democratic, nu-i așa, de a schimba Constituția în cazul în care ai obținut pe care electorală majoritatea. Dar asta nu înseamnă să încalci principiile consfințite prin semnarea tratatelor internaționale. acest lucru trebuie să fie foarte clar și subliniat. Dacă știți măcar minimum de istorie europeană, știți că argumentul democrației în trecut a fost folosit pentru a călca în picioare drepturile omului și pentru a batjocori statul de drept. Este o lecție a istoriei. Statul, ă, războiul, cel de-al doilea război mondial ne arată că Statul de drept se bazează pe democrație, respectarea drepturilor omului și respectarea statului de drept. Iar aceste trei temelii trebuie să rămână în picioare dacă nu vrem să repetăm greșelile teribile ale trecutului. Istoria Poloniei eh, ne arată că comuniștii au folosit acest argument tocmai pentru a eh, pune pe butuci statul de drept au călcat în picioare drepturile de omului și statul de drept, spunând, dar asta figurează în propria noastră Constituție, deci o putem face. Deci nu folosiți nici democrația împotriva statului de drept și nici statul de drept împotriva democrației. să avem grijă să nu repetăm gravele greșeli ale trecutului. Vă implor în genunchi să nu mai folosiți acest argument al alegerilor democratice. Și trebuie să vă spun că n-am văzut în niciun fel de platformă electorală a niciunui partid uh, polonez care să spune că se va angaja în uh, revizuirea sistemului judiciar. Deci nu mi se poate spune că acesta a fost vreo promisiune electorală. Mulți dintre cei care au criticat poziția comisiei nu au, uh, s-au referit nici de cum la propunerile noastre concrete. Uh, v-am uh, răspuns la observațiile în privința competențelor, în privința um, acestui argument al democrației în privința vârstei de pensionare? Eu vreau să avem o dezbatere și despre Catalonia și despre Malta. Deci noi nu facem niciun fel de discriminări în privința subiectelor, mai ales din punct de vedere politic. Deci atunci când există politici, ă, probleme le vom discuta, așa cum am făcut de fiecare dată și în plenară. Dar să nu uh, încercăm să schimbăm uh, macazul discuției de la acest subiect atât de important care este statul de drept în Polonia. Să nu încercăm să deturnăm atenția de la aceste probleme concrete. Știu că multe dintre statele membre de astăzi au uh, ridicat la fileu și alte probleme, probleme care vor putea poate fi discutate atunci când um, se va discuta despre legea presei, spre exemplu, dar eu aș vrea să ne concentrăm pe această chestiune deocamdată. Deci, Tribunalul Constituțional și cele patru legi adoptate și proiectele de lege care ar putea fi adoptate în curând. Trebuie să vă spun un lucru foarte clar. Comisia consideră că aceste legi creează într-adevăr o amenințare la adresa statului de drept, ci este vorba despre o amenințare sistematică. Comisia nu este singura care să vadă așa lucrurile. Organizația Europeană a Judecătorilor și Magistraților ne împărtășește acest punct, de vedere, raportorul din partea ă, Națiunilor Unite împărtășește acest punct de vedere de asemenea vom uh, ști care este și poziția Comisiei de la Veneția în curând. Sunt convins că guvernul polonez nu poate pur și simplu să ignore toate aceste poziții și să o um, țină în continuare cum că este o singură persoană la comisie care are o problemă cu Polonia și vrea să se răzbune în vreun fel. Nu, este vorba despre o poziție comună sunt convins că guvernul Poloniei știe că multe state membre sunt preocupate de situația din Polonia, iar unele state membre, pe cum Franța, au fost um, uh, au luat poziție foarte fermă. Alte țări nu s-au um, exprimat cu voce foarte tare în acest sens, dar poziția lor este cunoscută. Deci, vă rog, haideți să încercăm să găsim o soluție, o soluție care să nu fie una punitivă, una de pedepsire, ci pur și simplu să ne asigurăm că Polonia se reîntoarce pe calea respectării statului de drept. Marja de manevră este una foarte mare în cadrul mandatului politic pe care vi l-au încredințat alegătorii poloni. Vă rog să vă reîntoarceți pe calea um, valorilor europene și vă rog să vă reîntoarceți la dialog. Eu mă aflu uh, la dispoziție mă rog, nu chiar 24 de zile, 24 de ore din 24, dar totuși, șapte zile din șapte sunt la dispoziția guvernului polonez pentru a avea un real dialog. Trebuie să găsim o soluție. Europa trebuie să găsească o soluție. Dacă nu menținem statul de drept în Europa, cu siguranță cele mai importante valori europene vor avea de suferit, iar asta nu va afecta doar Polonia, ne va afecta pe noi toți. Nu trăim pe o insuliță, suntem uh, un uh, conglomerat interconectat. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Thank you, colleagues. That brings us to the end of the debate. Mulțumesc, dragi colegi. Cu aceasta se, se încheie dezbaterea pe statul de drept. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte al Comisiei. Mulțumesc și echipei dumneavoastră.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 Dragi colegi, uh, aș vrea să mergem la punctul 5, dar o așteptăm uh, pe doamna Macovei. Aș putea să atrag atenția unui membru de la ICR, vă rog.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 doamna Stevens va prezenta cu multă amabilitate acest raport în numele doamnei Macovei. Îți mulțumesc, Helga. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, o locuiesc pe doamna Macovei. Dânsa este pe drum, însă începem totuși uh, dezbaterea. Dragi colegi, voi prezenta uh, opinia LIBE pe marginea următorului cadru financiar multianual până în 2020. Iată care sunt uh, principalele propuneri în acest cadru din partea mea și numele Comisiei LIBE. În primul rând, uh, cer să avem un program special uh, pentru azil, pentru granițe și pentru justiție pe trei axe, solidaritate, respectarea statului de drept și drepturi fundamentale. Domeniul securității și migrației acoperite de instrumentele actuale sunt destul de limitate. Ne-ar trebui, de asemenea, linii bugetare suplimentare din cadrul uh, politicii de coeziune sau alte politici. Toate agențiile uh, europene cu sarcini de tip JAI trebuie să-și consolideze capacitățile umane și financiare. În primul, în al, al doilea rând, fondurile eh, de financiare și de investiții trebuie să-și continue activitatea în următorul cadru multianual financiar cu un accent pe combaterea discriminării, xenofobiei și așa mai departe. De asemenea, ne trebuie finanțare specifică pentru migrație și securitate, pentru că în cadrul financiar actual avem o lipsă de flexibilitate la acest capitol. De asemenea, e nevoie de mai multă coerență între finanțarea UE și obiectivele sale și, de asemenea, să se poată deplasa finanțările și prioritățile. Fondurile financiare europene trebuie să primească 100% din banii destinați acestor acțiuni, iar Parlamentul European trebuie să poată să își depună rezerva nu numai în ce privește uh, crearea acestor fonduri financiare, ci și în ce privește folosirea acestora. În cadrul financiar actual, doar 1% este desemnat pentru Uh, cheltuieli de tip Schengen, azil, migrație, controlul granițelor și securitatea internă. Trebuie ca această sumă să fie modificată având în vedere provocările actuale. Apoi, sprijin cu tărie Uh, rolul uh, agențiilor uh, pentru justiție și drepturile omului și subiecte aferente. Ele trebuie să fie consolidate din punct de vedere financiar și din punct de vedere al personalului. De asemenea, Europol, Eurojust și SIPOL trebuie să fie și, cuprin, și ele cuprinse în acest nou cadru financiar multianual, iar Frontexul uh, Uh, trebuie să primească în continuare bani din următorul cadru financiar anual. Trebuie ca uh, EPPO să fie pusă în aplicare. EULISA are o activitate deosebit de importantă, iar sistemul intrare-ieșire trebuie să fie implementat cât mai curând posibil. Iar sistemul de autorizare de călătorie europeană, precum și sistemul de infracțiuni penale, trebuie să faciliteze prinderea infractorilor pe tot teritoriul Uniunii Europene. În sfârșit, reguli stricte pentru sancționarea statelor membre care nu se conformează cu principiile statului de drept. Situația actuală din Europa uh, cere acțiuni energice din partea noastră. Guvernele care nu se conformează cu legurile de democrație și stat de drept trebuie să înțeleagă că nu pot la nesfârșit să uh, încalce aceste uh, reguli și legi uh, în mod nepedepsit. Mulțumesc foarte mult! Silvii, ești raportor din umbră din partea socialiștilor, dacă vrei să spui ceva. Eu nu uh, Uh, mulțumesc. Uh, locuiesc pe nimeni. Da, domnul președinte. Eu îi mulțumeam Helgai pentru că a înlocuit-o pe doamna Macovei. Da, domnule președinte, am înțeles foarte bine să știți. Deci îi mulțumesc doamnei Macovei pentru acest proiect de aviz. Este un subiect foarte important pentru că cadrul financiar multianual de după 2020 va fi foarte important pentru UE libe trebuie să participe în mod uh, activ la creionarea acestui cadru. Trei uh, aspecte. Ca și raportor din umbră, o să mă concentrez uh, în contribuția mea pe chestiunile, în primul rând, legate de migrație, lucruri care vor continua să fie preocupante după 2020, mai ales în condițiile evoluțiilor climaterice și demografice, apoi voi încerca să definim mai bine nevoile de finanțare pentru diferitele agenții ale UE. Și apoi voi încerca să aduc și eu contribuția mea la lămurirea uh, aliniatului 7 care vizează sancțiuni către statele membre care nu uh, Uh, respecte statul de drept ca să nu avem acțiuni și măsuri contraproductive sau care chiar să fie punitive pentru cetățenii de rând. Iată ce voi încerca să fac în calitatea mea de raportor din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Silvi! Nu avem foarte mult timp și întreb dacă cineva vrea să ia cuvântul poate doamna Macovei, care în sfârșit a ajuns uh, aici, poate dorește să ia cuvântul. Doamna Stevens a făcut deja prezentarea, doriți poate să adăugați câte ceva? Vă rog frumos. Yes, thank you. <coughs> Unfortunately... Mulțumesc. Din păcate, da, um, eram pe drum de la aeroport, dar a trebuit să aștept, am fost întârziat, așadar pe drum și Helga a fost de acord cu mobilitatea să mă înlocuiască. Este foarte important ca fondurile structurale și de investiții să continue activitatea lor după 2020. Fondul Social European, de pildă, ar trebui să se ocupe de programe pentru combaterea um, xenofobiei, a radicalizării și așa mai departe. De asemenea, trebuie mai mulți bani pentru migrație, pentru securitate, pentru apărare pentru a evita recursul actual la flexibilitate, așa cum este el gândit în uh, cadrul actual financiar multianual, trebuie mai multă coerență între finanțarea din buget și obiectivele propuse. cât privește deci cheltuielile și prioritățile care se pot schimba, apoi uh, fondurile fiduciare. Ar trebui ca 100% din fondurile astfel desemnate să fie incluse în bugetul european, iar Parlamentul European trebuie să poată să exercite controlul său nu numai la crearea acestor fonduri, dar și când vine vorba de uh, lichidarea lor, folosirea lor, etc. Mă opresc aici pentru fondurile fiduciare am tot discutat acest lucru și când am discutat directiva privind spălarea de bani, eu v-am spus care e părerea mea, aceste fonduri nici n-ar trebui să vadă lumina zilei. Mulțumesc foarte mult, doamnă Macovei. Data limită pentru amendamente este 10 noiembrie. Dacă nu mai sunt alte ă, intervenții, putem să facem o pauză până la fără un sfert, 17.45, cu voia dumneavoastră. La 17.45 vom vota. Mr. Chairman, any chance of getting on with this? Domnul președinte, credeți că mai începem astăzi cu votul? Colleagues, uh, take your seats, please. colegi, vă rog să luați loc. Iată, aveți cartelele de vot la îndemână și vă mulțumesc. I know it's Monday afternoon and all that, but um, we've got quite a lot of votes. Știu că e luni seară, dar totuși avem multe voturi. Vă rog frumos să vă ocupați locurile. Oh, right. Okay, colleagues, everyone ready? I see. Dragi colegi, văd că nu toată lumea este pregătită. Vă rog să luați loc. Okay, colleagues, we have um, four votes this afternoon. Dragi colegi, avem patru voturi în această după masă. Și înainte de a trece la vot, îți mulțumesc, Monica. Bun. Toată lumea s-a așezat, sper. Toată lumea e în regulă. Vă rog, nu mai faceți semne din spatele sălii. În sfârșit, avem un uh, vot mai complicat. Vă rog frumos să luați loc și să vă spun cum vom proceda. Așezați-vă așadar. Deci nu încep până nu, toată, nu se așează toată lumea, vă rog frumos. Vă rog frumos și dumneavoastră și supleanții să vă așezați la locul uh, cuvenit și o să înțelegeți imediat de ce vă cer acest lucru. Bun. Dacă coordonatorii consideră că toată lumea e în poziție, putem să începem. La începutul uh, ședinței am făcut un anunț. Nu toată lumea era prezentă, mult mai puțin decât acum. Coordonatorii au hotărât un lucru important în legătură cu regulamentul de procedură 45. Vreau să ascultați, poate nu cunoașteți această regulă. Vă rog frumos. Vă mulțumesc. Să... Îmi pare rău, a, a, mă doare în gât și chiar nu pot să vorbesc mai tare. Colonatorii s-au întâlnit pe 23 octombrie și au discutat despre misiunile libe în Uniunea Europeană. Grupul Versilor a cerut uh, și a invocat o regulă de procedură și astfel a trebuit să supunem în fața Comisiei Libe următoarea recomandare, conform regulei 205. Este o recomandare a coordonatorilor, însă trebuie să o supunem întregii comisii. Comisia, eh, recomandarea spune așa, recomandarea este să nu se trimită o delegație la Budapesta în Ungaria, în cadrul raportului specific pe Ungaria, având în vedere rezoluția Parlamentului din mai 2017. Ni s-a cerut să uh, se voteze cu vot un, uninominal uh, din partea verzilor și nu numai. Deci dacă sunteți de acord, putem uh, să facem acest vot. Și atunci, cum vom proceda? Dacă nu doriți să avem o delegație a la Budapesta, votați cu plus. Apăsați pe butonul verde. Dacă vă înșelați, să nu dați vina pe mine. Dar dacă doriți ca delegația să meargă în Ungaria, atunci votați împotrivă cu butonul roșu este un pic uh, contraintuitiv, de aceea vă explic asta. De ce? Pentru că așa a fost uh, formulată recomandarea, nu este vina mea, a fost formulată în mod negativ. În sfârșit, deci dacă nu doriți să se trimite delegația în Ungaria, vă rog să votați pentru și dacă doriți ca delegația aceasta să aibă loc, votați cu minus, pe roșu așadar. Deci deschid votul, vă rog frumos. Toată lumea a înțeles? Is everyone clear? E în regulă? Bun, am deschis votul. Votul s-a închis. Bun. 30 pentru, 21 împotrivă, nicio abținere. Deci a câștigat verdele, înseamnă că nu trimitem delegația în Ungaria. Vă mulțumesc foarte mult. Mergem la vot acum, la listele de vot. Dragi colegi, începem cu proiectul de raport privind uh, um, consolidarea sistemului SIS. E vorba de raportul domnului Ceaba Șogor Domnule Șogor, doriți să luați cuvântul înainte de vot? Nu. Bun, haideți să trecem la vot. Amendamentul 16. Votul s-a deschis. 60. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 11. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. Se adoptă. Compromisul 23. Se adoptă. Amendamentul 68. Se adoptă. Amendamentul 69. Respins. Amendamentul 70. Compromisul 13. Se adoptă. Amendamentul 72. Respins. Compromisul 3. 76. Dragi colegi, am sărit peste compromisul 17. Ne întoarcem la acesta. Mulțumesc, doamna Zipăl. Compromisul 17. Am deschis votul. Toată lumea a votat, am închis votul și se adoptă. Fundamentul 76. Am închis votul. Respins. Compromisul 21. Se adoptă. Compromisul 19. Se adoptă. Compromisul 12. Se adoptă. Compromisul 15. Se adoptă compromisul 8. Amendamentul 90. Respins. 91. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 92. Se adoptă. 93. Se adoptă. Compromisul 22. Am deschis votul. Se adoptă. Compromisul 16. se adoptă. Compromisul 18. Se adoptă. Amendamentul 103. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 106. S-a deschis votul. Acum închis votul. Se adoptă. 107. Am închis votul. Se adoptă 110. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 20. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 115. Am închis votul. Se adoptă 117. adoptă. 118. Se adoptă. Citate. Considerente. Vot în bloc amendamentele de la 1 la 3. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă compromisul 1. Am închis votul. Se adoptă. Vot în bloc cu numărul 2, amendamente de la 6 la 22. Am deschis votul. Se adoptă. Compromisul 2. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 24. Se adoptă. Compromisul 4. Rățiți votul. Am închis votul. Se adoptă amendamentul 29. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 5. Se adoptă. Elementul 32. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Elementul 34. Votul e deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 36. Se adoptă compromisul 7. Se adoptă amendamentul 39. Respins. 43. Se adoptă. Compromisul 9. Votul s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 74. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Vot în bloc cu numărul 3, Amendamentul de la 51 la 59. Am deschis votul. Votul s-a închis. Și se adoptă Votăm tot textul astfel modificat, vot cu apel nominal. Am deschis votul. Toată lumea a votat, am închis votul și se adoptă 44 pentru, 6 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări domnului Șogor. Okay, the draft report now, colleagues, on the proposal for a regulation. Dragi colegi, votăm acum uh, cu privire la propunerea de regulament a Parlamentului și Consiliului despre SIS. Raportor uh, este domnul Lenars. Dacă doriți să luați cuvântul înainte de vot, domnule Jorgen Lenars, începem. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 132 s-a deschis și s-a închis. Se adoptă. Compromisul 3 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Votăm în bloc uh, de la 112, 13 și 150. S-a deschis votul. 121, 22 și 50. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendament oral S și D. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 127. S-a deschis votul la el. S-a închis. Respins. Amendamentul 20. A deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 131. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 135. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Vot în bloc 137 și 61 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 155. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 156 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 8 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 28 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Votăm în bloc 163 și 83. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Votăm în bloc 164, 165 și până la 85 și 84. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Votăm în bloc 166 și 86. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 167. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 168. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Considerente. Amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 35. S-a închis. Respins. 36 s-a deschis votul. Încă e deschis. S-a închis votul. Respins. Compromisul 9 s-a deschis votul. Închis. Se adoptă. 42. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Votăm în bloc 44, 79 și 31. Să deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 45. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 59. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 60. S-a deschis votul. S-a închis. S-a adoptat. 62. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 68. Vot s-a deschis. S-a închis. Respins. 69. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 77. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 78 și 80 identice se votează în bloc. S-a deschis. S-a închis. Respins. AFET 7 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 81 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 82 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 87. Amendamentul 87, vă rog. S-a închis. Respins. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. AFET 8. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Acum textul astfel modificat cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă 40 pentru, 5 împotrivă și 8 abțineri. Și acum votul pe decizia de a începe negocierile. S-a deschis votul. S-a închis votul. 42 de voturi pentru, 5 împotrivă, 4 abțineri. Felicitat domnului Lenars. Dragi colegi, trecem mai departe la votul asupra propunerii de raport pentru propunerea de regulament a Parlamentului și Consiliului pe uh, stabilirea și folosirea sistemului de informații Schengen SIS în domeniul verificărilor la frontieră, amendarea regulamentului 515-2014. Raportor este Carlos Coelho. Carlos, dorești să iei cuvântul înainte? Numai pe scurt, domnule președinte, vreau să mulțumesc tuturor. Știu că a fost Uh, foarte mult uh, muncă pe o perioadă foarte scurtă de timp, dar toți colegii uh, și funcționarii, asistenții și consilierii politici au fost extrem de, de ajutor. Aș vrea să le mulțumesc tuturor și vreau să spun că majoritatea dintre noi vrem să protejăm Schengenul și libertatea de mișcare, dar nu o să facem acest lucru um, pe securitate și prin uh, acest document, prin această nouă mm, legislație, o să putem să ne ocupăm și de securitate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Coelio, așa că haideți să trecem direct la voturi. Cu amendamentul 22-23 în bloc s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Compromisul și articolul 3 s-a deschis votul la el. S-a închis. Se adoptă. În bloc 32 până la 36 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Votăm apoi 37 și 38. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Amendamentul 224. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 225. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul articolul 8. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 228. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. 236. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 42 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis artic pe articolul 10 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 46 s-a deschis. s-a închis. Se adoptă. Compromisul la articolul 12 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 245 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Amendamentul 247. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe articolul 14. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Vot în bloc 50 până la 56. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe articolul 16. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 61. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe articolul 18. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 259 s-a deschis. S-a închis. Respins. Ah, am votat greșit. Nu cred că va schimba rezultatul final al votului. Îmi cer scuze față de coordonatorul nostru. E greu să votezi și să faci voturile în același timp. Nu că v-ar păsa, <laughs> dar vă spun doar așa. Compromis pe articolul 19. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Compromis pe articolul 20. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe articolul 21 s-a deschis votul. închis, se adoptă. Pe articolul 22 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe articolul 23 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Pe 23A Acum s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Cu premis la articolul 24 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul la articolul 26 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul articolul 27 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul articolul 27A s-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Compromisul articolul 28 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe articolul 29. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe articolul 30. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Pe 31 S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe articolul 32. Uh, S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe articolul 34. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. La articolul 35 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. La articolul 36 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 383. Să deschis votul la el. S-a închis. Respins. Amendamentul 384 s-a deschis votul. S-a închis. S-a respins compromisul pe articolul 38. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul articolul 39. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul articolul 40. S-a deschis votul. S-a închis. S-a adoptat. Și la articolul 41 acum s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. La articolul 42 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 405 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. 406 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Compromis pe articolul 46 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe articolul 47 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe articolul 48. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. La articolul 49 s-a deschis acum. S-a închis. S-a adoptat 50. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Articolul 51 s-a deschis votul. Închis. Se adoptă compromis pe articolul 52. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 53. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă compromis articolul 54. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă compromisul 54A. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 58. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Considerente, compromis pe considerentul 6 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Pe considerentul 6A s-a deschis votul acum. S-a închis. Compromis pe considerentul 7 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe considerentul 8 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe considerentul 9 și 9A. Deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe considerentul 11. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe considerentul 12. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe considerentul 13. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe considerentul 15. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe considerentul 16. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Pe 17 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă amendamentul 150, 160. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Compromis pe considerentul 18 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă pe considerentul 20. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Considerentul 21. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Considerentul 23. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă compromis pe considerentul 24. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Considerentul 25. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe considerentul 26. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Pe 27 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe considerentele în bloc 28, 28A, 28B, 28C, 28D. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă considerentul 31 acum. S-a deschis votul. 31. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe considerentul 32A. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis uh, pe considerentul 33. S-a deschis votul. S-a închis se adoptă. Compromis pe considerentul 34 s-a deschis votul. Compromis pe amendamentul 34 s-a închis votul și se adoptă. Compromis pe considerentul 35 s-a deschis votul. dacă se poate să nu arată atât de tare coordonatorii ce opțiune au că mă influențează. S-a închis votul și se adoptă. Compromis și considerentul 36 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 194 s-a deschis votul. S-a închis. Respins. Compromis pe considerentul 37. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 200. S-a închis. Respins. Compromis pe considerentul 38. S-a închis. Se adoptă. Pe 38A s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Pe 40 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe considerentul 40A. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromis pe considerentul 42. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. AFET 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 205. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Compromis și considerentul 53. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. AFET 7. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Vot pe textul astfel modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis se adoptă 45 de voturi pentru, 3 împotrivă și 5 abțineri și votul pe decizia de a intra în negocieri s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu 43 de voturi pentru 5 împotrivă și felicitări uh, domnului Coelho. Last vote, colleagues, last one. Ajungem la ultimul vot, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru răbdare. Iată-ne, deci, ajungi la ultimul vot de pe ziua de astăzi. Colleagues, we'll have to go quite fast. Interpreters have got to go. Trebuie să ne grăbim, dragi colegi, pentru că interpreții nu mai pot rămâne prea mult. A, vreți să mergem mai încet? Păi așa sunt eu rapid. Domnul Coelho, tot uh, dumnealui aparține și acest raport. Trecem la amendamentul 30. Am deschis votul. Am închis votul. Da, ce votăm, de fapt? Cred că ar trebui să spun ce votăm, titlul. Deci am închis votul. La 30 se adoptă. Compromis 3. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Bun. Amendament 41. Am deschis votul. A, da, scuze, scuze. Am cam obosit, da, am înțeles. La 40, de la 41 la 45 vot în bloc. Am închis votul. Se adoptă. În bloc, de la 46, 46 47, am închis votul. Se adoptă. 267, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 268, am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Compromisul la articolul 8. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 271. Am deschis votul. L-am închis. Și se adoptă. 280. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 51 pentru... Ă, s-a deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromis la articolul 10. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendament 55. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromis articol 12. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendament 289. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendament 292. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis articol 14. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendament 60. De la 60 la 65 în bloc. Am închis votul. Se adoptă. Compromis articol 16. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 70. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromis articol 18. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 305. Am deschis votul la 305. Am închis votul. Se respinge. Compromis articol 19. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendament, uh, vot în bloc de la 315 până la 198. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Bloc de la 316 la 199. Vot deschis. Vot închis. Și se respinge. Compromis articol 20. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă compromis articol 21, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis articol 22. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromis articol 23. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromis articol 23A. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis articol 24. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis articol 26. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis articol 32. Am deschis votul. Vot închis. Se adoptă. Compromis articol 33. Am deschis votul. Vot închis. Se adoptă. Compromis articol 36. Am deschis votul. Vot închis. Se adoptă. 391. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 396. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromis articol 37. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis articol 38. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Compromis articol 39. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis articol 40. Am deschis votul. L-am închis și se adoptă amendament 418. Prima parte, am deschis votul. Vot închis și se respinge. Compromis articol 40, partea a doua. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromis articol 41. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă compromis articol 42. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromis articol 43. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă compromis articol 44. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă compromis articol 45. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis articol 46. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Compromis articol 47. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis articol 48. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Compromis articol 49. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis articol 52. Am deschis votul. Articolul 51 se adoptă. 52. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Compromis articol 53. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 526. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Compromis articol Trebuie să votăm din nou 526. A, nu, l-am votat. A, am, aș vrea să verificăm. Pentru că se spune că devine caduc dacă este adoptat compromisul. Da, într-adevăr, e o situație destul de confuză. Haideți să votăm din nou. Deci, amendamentul 526 se supune din nou votului. Am deschis votul. Repetăm acest vot pentru că instrucțiunile erau destul de neclare. Am închis votul, se respinge. Bun, compromis articol 55. Vot deschis. Nu, nu, la 55. Compromis articol 55. Nu o să vă vine să credeți, dai cu plus. Am închis votul. Se adoptă compromis articol 56, vot deschis. Ia să ghiciți. Am închis votul. Se adoptă. Compromis articol 57, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis articol 58. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromis articol 59. Am deschis votul. Ah, parcă Stați puțin că nu s-au au luat-o puțin mașinile razna. Am impresia că merge mai repede decât pot ele să țină pasul. Dragi colegi, vă rog un pic de răbdare. Okay. okay, colleagues, please just be patient for a second. Vă rog un pic de răbdare. I'd like to thank colleagues. Just quiet for a second. Dragi colegi, le mulțumesc uh, interpreților că rămân alături de noi până la finele votului, încă 10 minute. Domnul președinte mulțumește interpreților. Articol 59 l-am votat. L-am votat. Bun, haideți, chiar dacă l-am votat, haideți să-l mai votăm o dată. Hai, aproape, aproape am terminat. 59, am deschis votul. Am închis votul. Să adoptă amendamentul 550. Vot deschis. Vot închis. Se respinge amendamentul 551. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromis articol 63. Vot deschis. Vot închis. Ce s-a întâmplat la 63? Pentru că am închis votul, dar nu înțeleg ce se întâmplă. Au... Nu mai funcționează mașinile de vot, deci din nou 63. Haideți să votăm din nou la 63, pentru că avem probleme tehnice. Vă rog, puțină liniște și concentrare. Articol 63. Am deschis votul la compromis articol 63. Am închis votul. Și deci am închis votul. Se adoptă. Bun. 64. Uh, da, vă rog să mă scuzați. Haideți să facem restul de compromisuri în bloc. Sunteți de acord? Mă bucur, dar mă uit să am uh, acordul raportorului. Deci vă rog să apăsați pe butonul verde și se rezolvă. Am deschis votul. Bun. Deci, deschidem votul. Ce ziceți? A, știam eu că așa o să se întâmple. Bine, păi atunci asta e. 64. Bine, haideți. Articolul 64. Vot deschis. Mamă, ce mai pierdem vremea, spune domnul președinte. Am închis votul, se adoptă compromis 65. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă compromis 66. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 68. Am deschis votul. A, voleu, am sărit peste 67, scuze. 67, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 68, am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 69. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 70. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă 70A. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă 71. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 71A. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 75. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Considerente. 169. Am deschis votul. Am închis. Se adoptă. Compromis uh, considerăm 6. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 6A. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă 7. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă 8. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 9 și 9A. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 11. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 12. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 13. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 15. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 16. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 17. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 18. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 191. Am deschis votul. L-am închis. Se respinge. Compromis considerăm 19. La 191? Care e problema cu 191, cu amendamentul 191?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 Yeah, if it's a mistake, it's different, uh, Judith. If it's a request. Dacă e să hotărâm că votăm din nou, trebuie să votăm în această privință. Trebuie să fim cu toții de acord. Pentru că la mijlocul votului pare să că iarăși nu au mai funcționat consolele de vot. Acum funcționează? Dar ce-ar fi să vă mutați la locul de lângă, unde e o consolă care funcționează? Eu cred că unii chiar nu au nici măcar un strop de bunăvoință aici. <clears throat> Ce zici Ana? Te muți puțin mai încolo. A, nu, acum funcționează din nou. Hai, vă rog, nu vă pierdeți răbdarea, că nu ne mai rămâne mult. Deci, repetăm votul la 191. Oh, is it working? Oh, well done. Okay. The... Bun, deci funcționează. Am închis votul se respinge. Dar e, se respinge mai frumos, așa e mai echilibrat. Compromis considerăm 19. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Compromis considerăm 20. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromis considerăm 23. Haideți, vă rog, un pic de răbdare. Am închis votul. Se adoptă. 23A. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 24. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 216. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Considerând 26, am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. În 29 am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 30. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Amendamentul 225, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Considerăm 32. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Considerăm 33. Am deschis votul. L-am închis. se adoptă. 34. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Compromis la considerent 35. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Considerent 36. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 36A. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 36B. Vot deschis. 36B, vă rog. Votul e încă deschis. L-am închis. Se adoptă. 36C. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 231. Am deschis votul. L-am închis. Se respinge. 232. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromis consideră 38. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Compromis considerând 41. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 42A. Vot deschis. Vot închis. se adoptă. 43, am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 44, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 45, am deschis votul. L-am închis și se adoptă. 46. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 47. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 48. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 48A. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 50. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 50A. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 52. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendament 252. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. 64, am deschis votul. La 64 am deschis votul, l-am închis. Se adoptă. Textul modificat prin uh, vot cu apel nominal, am deschis, vo am deschis votul. L-am închis și se adoptă cu 41 de voturi pentru, 3 împotrivă. Votul în privirea intrării în negocieri. Am deschis votul, l-am închis și se adoptă cu 40 de voturi pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări, domnule Coelho. That's the end of voting time. Thank you. Have a nice evening. Thanks, Kinga. Thank you.